Uh, dear colleagues, Dragi colegi, domnilor și domnilor, începem ședința noastră. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Agenda o aveți deja în dosarele dumneavoastră. Dacă doriți să faceți vreo schimbare, văd că nu există nicio propunere, atunci trecem la anunțurile președintelui. Conferința LIBE în ceea ce privește protejarea dreptului la viață privată online prin întărirea a măsurilor de securitate IT și autonomiei IT la nivelul UE, la care participă și ITRE, va avea loc la Bruxelles pe 8 și 9 decembrie 2015. Membrii de la comisia noastră care sunt interesați uh, sunt uh, invitați să participe. Acestea suntem asociați cu conferința LIBE, despre care vă spuneam, și a doua chestiune. Comisarul Moedas va fi prezent la Comisia COCOBU, deci control bugetar, pe 3 decembrie, joi, la orele 15, în sala ASP 5G3, unde va avea loc un schimb de opinii în ceea ce privește descărcarea bugetară pe 2014 pentru Comisia Europeană. Comisarul Mădaș este responsabil de toate politicile de inovare și cercetare, a toate acestea ținând de portofoliul comisiei noastre. Al treilea anunț. Comisia ITRE se va întâlni joi 1 decembrie, începând cu orele 10 dimineața, pentru că înainte, de la 9 până la 10, va avea loc întâlnirea coordonatorilor, așa cum este trecută pe ordinea de zi. Aceasta este totul din partea mea. Dacă aveți anunțuri suplimentare, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Domnul Nica, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă cer susținerea dumneavoastră în ceea ce privește situațiile de urgență de pe agenda noastră, și anume o întrebare care a fost adresată Comisiei de către mine și domnul Carinț pe 21 octombrie anul acesta. Comisia nu ne-a transmis niciun răspuns la această întrebare care se referă la ITS și pentru că este o chestiune urgentă, v-aș ruga să o introduceți pe ordinea de zi, vă rog, această întrebare. Este din partea mea și a domnului Carins, care din păcate nu este astăzi aici prezent. Mulțumesc. Termenul pentru a răspunde din punctul de vedere al Parlamentului este 16 noiembrie, deci în urmă cu 10 zile. Însă acest termen nu este obligatoriu pentru comisie, pentru că este vorba de regulile interne ale Parlamentului European. Comisarul Calniete ne-a, ne informat că se finalizează răspunsul la comisie și că va fi transmis Parlamentului în curând. Deci, înțeleg că nu vom avea răspuns până pe la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare și dacă până atunci nu vom avea în continuare niciun alt răspuns, atunci vom decide asupra includerii pe ordinea noastră de zi. Pentru că Într-adevăr, în astfel de situații, noi uh, introducem un punct separat pe această temă pe ordinea de zi înainte de Crăciun. Așa este? Pentru că avem și o întâlnire comună înainte de Crăciun. Deci ne vom gândi cum să includem acest punct pe ordinea de zi dacă nu avem răspunsul la nivelul secretariatului în următoarele zile. Domnul comisar Caniete ne-a spus că în curând vom, răspun, vom primi răspunsul. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Văd că nu. Așa că trecem la punctul 4. Competitivitatea industriei europene pentru căile ferate. Cu toții știm cât de important este acest punct. Este vorba de un schimb de opinii cu experți, cu doi experți pe care îi aveți aici în fața dumneavoastră și care reprezintă un punct de plecare pentru lucrările noastre la întrebarea orală asupra uh, competitivității acestei industrii. Aș vrea, în primul rând, să spun bun venit uh, invitațiilor noștri. Vreau să vă mulțumesc ambilor pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă pentru a veni astăzi aici. Aș vrea să vă anunț încă dinainte că fiecare vorbitor va face o scurtă prezentare. Ar fi bine dacă n-ați depăși 10 minute, fiecare dintre dumneavoastră, dacă îmi permiteți, și puteți uh, vedea în direct pe acest uh, ecran mic care este timpul de care dispuneți. Și după aceea vom avea o dezbatere interesantă, după prezentarea dumneavoastră. Voi începe cu domnul Filip Citroen care este director general la UNIFE. Poate dacă ne puteți spune câteva cuvinte și despre dumneavoastră, pentru că nu am primit CV-ul dumneavoastră și ar fi foarte interesant să vedem care este experiența dumneavoastră profesională, Nu știu dacă aveți o legătură cu această companie. Vă rog, doar câteva cuvinte. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Nu sunt părintele fundator al uh, fabricilor Citroen. Grupul Citroen uh, nu mai este sub controlul acestei familii nu mai este sub uh, controlul familiei noastre uh, de peste 60 de ani. Eu am lucrat în calitate de ministru al transporturilor. Mai mulți ani am uh, lucrat la RATP, care este un fel de STIB al Parisului, deci este Organizația de Transporturi Publice la Paris. Am fost director strategic la SNCF, Am uh, condus uh, și o societate de inginerie în domeniul feroviar, SISTRAC, și m-am uh, asociat Asociației Industriei Feroviere Europene. Deci este vorba de infrastructură și semnalizare. Mulțumesc! Da, domnule președinte, voi spune câteva cuvinte în franceză pentru a mulțumi în primul rând comisiei dumneavoastră pentru că m-a invitat la acest schimb de păreri. Vreau să mulțumesc și doamnei deputat Werner și celorlalți deputați care sunt prezenți astăzi aici, dar în special doamnei Martina Werner care lucrează la această rezoluție asupra competitivității industriei feroviare. Mulțumesc pentru invitație. Am spus uh, câteva cuvinte în legătură cu industria feroviară și este mai ușor pentru mine pentru că diapozitivele le-am pregătit în engleză să trec uh, la limba engleză. Am să vă spun astăzi uh, câteva cuvinte în legătură cu industria aceasta și provocările cu care se confruntă în Europa și în lumea întreagă. Prima întrebare este ce este această industrie europeană pentru căile ferate? Probabil că știți dumneavoastră, există mai multe segmente importante, în primul rând uh, clienții, uh, managerii de infrastructură sau um, operatorii feroviari și uh, industria căilor ferate pe de altă parte. Ea este alcătuită în primul rând de o varietate de operatori din punctul de vedere al specializării. Vedeți um, că avem reprezentanți pentru materialul rulant, pentru sistemele de semnalizare, infrastructură și, bineînțeles, companiile de inginerie și aceasta acoperă principalele uh, linii și, de asemenea, uh, trene, trenurile de mare viteză și, din punctul de vedere al mărimii, ca și industria auto, unde uh, se lucrează cu uh, furnizorii și noi lucrăm cu integratori de sistem și cu alte companii mai specializate și cu mii de IMM-uri, ceea ce este important. De asemenea, avem uh, o varietate deosebită din punctul de vedere al prezenței geografice. Avem uh, prezența la nivel european în Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Spania, Polonia și Republica Cehă, unde avem uh, o adevărată bază industrială și avem companii prezente în aproape toate statele membre din UE. De ce este vorba de o industrie strategică pentru economia europeană? Negocierile de la COP21 încep în mod oficial astăzi la Paris și cu această ocazie aș vrea să vă reamintesc că noi contribuim nu doar la o modalitate de transport care este mai prietenoasă cu mediul, ci și la o industrie care este strategică pentru întreaga economie europeană. De ce industria noastră este una emblematică? În primul rând pentru că suntem principalul angajator din Europa. Noi angajăm peste 400.000 de persoane în întreaga Europa. În al doilea rând, suntem o industrie inovatoare. Inovata, inovația a fost um, în ADN-ul industriei europene și uh, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt foarte importante, acestea fiind responsabile pentru inovări la nivel înalt, cum ar fi, de exemplu, trenurile de mare viteză, RTMS și uh, sistemele de metrou um, automatizate. Inovația este esențială pentru managerii de infrastructură și operatori. În al treilea rând, suntem lideri mondiali. Suntem centrați pe export în lumea întreagă și avem vânzări de 47 de miliarde de euro, industria europeană reprezentând în ziua de astăzi 46% din piața globală. Mai mult decât atât, pe lângă uh, introducerea industriei noastre pe piața globală, Dezbaterea de astăzi este o oportunitate pentru noi pentru a vă prezenta uh, care sunt oportunitățile și, de asemenea, provocările cu care ne confruntăm. Vestea cea bună este că această piață este în creștere pe toate continentele și de aceea există oportunități uh, pentru furnizorii europeni. Ultima ediție a World Trade Market Study a arătat că această piață globală este în dezvoltare. Procesul de urbanizare este în creștere, există o lipsă de energie și din aceste cauze piața va crește probabil cu 2,7% anual în următorii 5 ani, în ciuda problemelor economice existente. Principalele regiuni unde există o astfel de creștere prevăzută sunt în America de Nord și America Latină, Asia Pacific, unde volumul este deja ridicat. Această creștere reprezintă o oportunitate pentru industria europeană, dar și pentru competitorii noștri la nivel internațional, care sunt din ce în ce mai prezenți pe aceste piețe. O provocare în creștere este accesul pe piața internațională. Comisarul Biencovska, într-o audiere oficială aici la Parlamentul European în luna octombrie, a arătat că economia europeană trebuie să aibă acces pe piețe la nivel european și global. Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru industria noastră. Prezența noastră în ultimul timp pe celelalte piețe a fost din ce în ce mai restrânsă și, pe de altă parte, piața europeană este din ce în ce mai deschisă către furnizorii din afara Europei. Așa cum se arăta într-un studiu din 2014, piețele accesibile de cele deschise pentru furnizorii europeni reprezintă la ora actuală doar 67% din piața globală, ceea ce reprezintă mai puțin decât uh, în anii precedenți. Această reducere se datorează în primul rând reducerii accesibilității pe piața din China, Japonia sau Corea. Cum putem explica însă această situație? Multe țări implementează în ziua de astăzi măsuri protecționiste pentru a promova industriile naționale. De aceea, mediul de afaceri europene mediul de afaceri european nu are acces pe picior de egalitate pe piețele din afara UE. Această chestiune este foarte importantă, de exemplu, în cadrul negocierilor acordului de liber schimb cu Japonia. Un alt exemplu important este cel al Chinei, pentru că accesul pe această piață a scăzut în mod dramatic începând cu 2009. Alte țări emergente, cum ar fi Africa de Sud sau India, cer ca fabricile noastre să se afle pe teritoriile lor pentru a ne acorda contracte. Și ajungem la ultimul diapozitiv. Vedeți aici care sunt amenințările reprezentate de companiile asiatice. Ne aflăm într-un moment uh, crucial acum din punctul de vedere al concurenței venite din Asia, China și Japonia, care sunt în creștere. Acest uh, lucru a fost uh, subliniat și de studiul făcut în 2013 asupra competitivității industriei feroviare. Și au trecut doi ani, situația este și mai problematică acum decât atunci. Poate că ați auzit uh, cu toții de fuziunea între uh, doi producători chinezi foarte importanți, uh, CNR Corporation și CSR Corporation, care reprezintă 31 de miliarde de dolari americani în ceea ce privește cifra de vânzări în 2013. Noua companie rezultată din această fuziune, care este o companie de stat, este cea mai mare la nivel global. Pe măsură ce industria feroviară chineză s-a centrat în principal pe piața chineză în trecut, ambiția și strategia uh, la ora actuală sunt acelea de a se extinde pe piața globală. Sunt prezenți deja în Africa, America Latină sau în Turcia și tocmai au intrat pe piața americană și pentru prima oară se centrează și pe piața europeană. Putem da un exemplu al negocierilor între Uh, pentru o linie de cale ferată între Budapesta și Belgrad care ar putea fi construită de chinezi. Încă un element important este că majoritatea contractelor care sunt câștigate de chinezi uh, includ și ajutoare de stat importante. De aceea, furnizorii chinezi au un avantaj competitiv față de cei europeni pentru că ei beneficiază de ajutoare din partea instituțiilor financiare chineze, de exemplu, cu condiții de finanțare excelente pe care europenii nu le pot oferi, deși, după cum știți, din punct de vedere legal, europenii trebuie să respecte disciplina OCDE. Bineînțeles, concurența nu este loială și de aceea cerem Comisiei Parlamentului și Consiliului să uh, restabilească un nivel de egalitate pentru actorii din ambele părți. Și ajung acum la partea cea mai importantă a prezentării mele. Cum ne puteți ajuta pentru a menține rolul de lider al industriei noastre la nivel european? și global. În acest context, UNIFE a fost uh, foarte mulțumită de decizia Parlamentului de a avea o rezoluție pe această temă, și anume competitivitatea industriei feroviere europene, la inițiativa raportorului Martina Werner. Ce fel de ajutor așteptăm din partea instituțiilor europene? Ținând cont de strategiile europene existente pentru industria auto, de exemplu, UNIF a identificat trei piloni fundamentali a ceea ce ar putea deveni o strategie industrială europeană coordonată pentru stimularea competitivității. Iată care ar fi acestea. În primul rând, întărirea ofertei pentru a asigura că furnizorii europeni pot produce în continuare cele mai bune produse pe piața mondială, aceasta se poate face prin întărirea cercetării și a inovării, prin Orizont 2020 și prin um, întreprinderea comună Shift to Rail. Și uh, vrem să mulțumim pentru această inițiativă care a fost susținută de comisia dumneavoastră. Includem aici și susținerea pentru IMM-uri și clastere. Și Uniunea Europeană poate atrage talentele pentru a putea face față nevoilor existente pe piață. În al doilea rând, îmbunătățirea mediului de afaceri la nivelul UE și internațional pentru ca furnizorii europeni și IMM-urile să poată produce și să-și vândă produsele în cele mai bune condiții. Există două lucruri importante pentru noi. Este vorba de pilonul tehnic din cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, care este absolut necesar, și, pe de altă parte, Uniunea Europeană poate juca un rol esențial pentru a crește capacitatea industriei de export prin îmbunătățirea accesului pe piață. Și aici mă gândesc la negocierile în curs asupra TTIP, acordului de liber schimb cu Japonia sau acordului de investiții cu China. Știm că putem conta pe susținerea Parlamentului European la aceste negocieri foarte sensibile. În al treilea rând, e nevoie de o stimulare a cererii la nivelul global și al Uniunii Europene. Sperăm să existe și alte oportunități aici la Parlament pentru a lucra cu instituțiile europene și cu Banca Europeană de Investiții, de exemplu în ceea ce privește EFSI sau în alte proiecte în întreaga Europa. Veți afla mai multe detalii în legătură cu propunerile noastre concrete într-un document pe care vi-l mânăm astăzi și care este la dispoziția dumneavoastră. Și în încheiere aș vrea să vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte și Comisiei ITRE, pentru această invitație. Vreau să mulțumesc și doamnei deputată Werner pentru munca sa la acest dosar, care, după cum vedeți, este extrem de importantă pentru industria feroviară europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule director general. Domnule Filip Citroen, vă mulțumim pentru această prezentare atât de interesantă și atât de importantă pentru noi la începutul ședinței noastre de astăzi. Și acum trecem la al doilea invitat de astăzi, domnul Jean Verrier. Mm, if I could ask you also for the beginning Aș vrea să vă rog, fără să fie nevoie să vă contorizăm uh, pentru asta, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, vă rog. Domnule președinte, domnul Werner, domnilor și domnilor parlamentari, domnilor și domnilor, întâi de toate vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi prezent aici. Mă bucură și mă onorează în același timp. Sunt și eu cetățean francez, M-am născut în nordul Franței cu destul de mult timp în urmă. În prima parte a carierei mele am lucrat la Siemens, primii ani în Germania, după care cea mai mare parte în Franța, în trei domenii, automatizări industriale, energie și ultimii 10 ani în domeniul transporturilor, unde am fost director general adjunct al Siemens Mobility în Franța. În 2008 am început o a doua carieră și am devenit consilier pentru competitivitate e-trans, pol de competitivitate e-trans, care uh, se desfășoară în Picardie și Nord-Pas-de-Calais. Uh, ne axăm pe transportul terestru și în special pe domeniul feroviar și astăzi sunt prezent aici în calitate de purtător de cuvânt al rețelei RC, Rail Cluster Initiative, o rețea care a fost creată la inițiativa ITRANS. Acum, spune domnul președinte, începem să vă contorizăm intervenția. Rețeaua aceasta, după cum vedeți pe hartă, a fost creată an după an în prezent există 10 clustere din 8 țări diferite care, parlă, care vorbesc 7 limbi diferite, ceea ce nu e întotdeauna foarte simplu, cum știți, și încercăm să grupăm entități din diferite state care au structuri asemănătoare, nu identice, știți, pentru că lucrurile variază de la un stat la altul, dar există asemănătări, asemăn, misiuni comune și pasiuni comune. Și înainte să merg mai departe, Aș vrea să mă refer la termenul acesta de cluster, care este folosit destul de des, mai ales aici la Bruxelles. Însă dacă sunteți de acord, eu aș vrea să vorbesc puțin despre acest termen. În definiția inițială era vorba despre o structură care se referea la competitivitatea națiunilor în 1990 se spune că acesta este un grup de companii și instituții care sunt grupate în aceeași regiune geografică și care sunt interconectate și interdependente, furnizând un grup sau un set de produse și servicii similare. E o definiție destul de generică, dar se găsesc aici trei cuvinte cheie, după părerea mea. Regiunea partea geografică, teritorială, care este un aspect important, ține de istorie, de trecut, o structură de persoane, vorbim despre proximitatea geografică și culturală și proximitatea este importantă, chiar și acum, în epoca internetului, e bine să fim apropiați geografici. Apoi avem termenul interdependență, al doilea termen cheie. Într-un cluster există diferite tipuri de interdependență, membrii sunt legați între ei, am putea avea în primul rând o relație client-furnizor sau am putea avea o legătură de formare, de instruire, partajare de expertiză și avem și parteneriate în domeniul cercetării și dezvoltării. În Europa există mai multe politici regionale, naționale, există chiar și inițiative personale. De exemplu, în Italia există astfel de districte organizate în jurul IMM-urilor și în prezent se grupează în clastere, mai ales în domeniul transporturilor. În Germania există competențneță, care mm, au două tipuri de inițiative astăzi, Glow Cluster și o structură numită Spitzencluster, unde sunt grupate principalele 15 clastere din Germania. În Franța, politica polurilor de competitivitate s-a structurat um, și depășește granițele electorale, acum este transpartizană și solidă ca structură. În Spania, din 2007, există un program care se numește OIS cu clastere importante în Catalonia și în restul țării și am fost și în Varșovia în 2013 și am vizitat Ministerul Economiei explicând ce înseamnă aceste clastere și acum în Polonia există astfel de clastere și sunt un bun partener. La Suedia avem Cristian Ketals, un discipol al lui Michael Porter de la Harvard, la, la acest um, domn a lansat în 2009 ideea clusterelor și acolo porlând de la aceste poluri de competitivitate, am încercat să grupăm împreună structuri care ne sunt, ne sunt asemănătoare pentru a putea promova proiecte comune de cercetare și inovare. Uh, și pentru a vă explica această misiune, folosesc exemplul catalizatorului în reacțiile chimice. Catalizatorul nu participă la reacție, dar fără el nu există reacție. Exact acesta este rolul pe care îl facem și noi. Grupăm oameni din culturi diferite în jurul unui proiect comun. Încercăm și facem asta în fiecare zi, să ajutăm IMM-urile să se maturizeze, să treacă din faza de furnizor în faza de partener în proiecte colaborative pentru a pro- promova propria strategie de cercetare și dezvoltare și pentru a avea un portofoliu solid. Dorim ca rezultatele acestor activități de cercetare și dezvoltare să se concretizeze cât mai repede în produse și servicii îmbunătățite pe piață, ideea fiind nu să avem doar un club de parteneri, ci adevărați contribuitori la dezvoltarea economică. Dacă ne uităm la structura tipică a membrilor clusterului nostru, vedem că cam 42%, cam jumătate sunt IMM-uri. De ce? E o prioritate, nu vorbim doar de număr, ci și de nevoia de ajutor pe care aceste structuri au. Pe de o parte avem fragilitatea lor și pe de altă parte agilitatea lor. Sunt structuri inovatoare, flexibile și care au nevoie de sprijinul nostru. Ne-am convins destul de repede că activitățile noastre sunt utile pentru Europa dacă alegem să lucrăm împreună. Și avem convingerea, atât noi cât și membrii noștri, că putem veni cu o adevărată plus valoare dacă avem un astfel de metacluster sau intercluster. În primul rând, există acces la noi cunoștințe, la noi niveluri de expertize se poate beneficia la perspectiva pe care o au alte culturi asupra aceluiași subiect, de exemplu în domeniul tehnologiei feroviare, unde aceleași lucruri sunt privite variat într-o țară față de alta și lucrurile sunt mult mai bune așa din perspective diferite. Încercăm să facem schimb de practici în ceea ce privește gestionarea resurselor umane, elaborarea de proiecte Știți că am început împreună să lansăm proiecte europene știind că dispunem de o bază de parteneri care au încredere unii în alții pentru că se cunosc și împreună dorim să lansăm și activități pe piețe țintă, extinzând piețele IMM-urilor noastre în Europa, pentru că nu s-a finalizat acest lucru, dar și în afara Europei. În ceea ce privește partea feroviară, și aici credem că avem un aport important. Și aici să vă prezint puțin uh, contextul. Industria feroviară a fost întotdeauna o industrie strategică pe teritoriul fiecărui stat membru. Ansamblul plus valorii se bazează de la materii prime până la material rulant, căile ferate, toate acestea la nivel național. Apoi, S-a format Uniunea Europeană și piețele au început să se deschidă treptat. Încă nu se deschise în totalitate, mai există niște rezistențe, dar în mare sunt deschise. Și, Filip știe mai bine decât mine asta, uh, s-au format o serie de structuri prin consolidări, fuzionări, achiziții și acesta a fost un moment uh, foarte important pentru promotorii industriei feroviare și uh, pentru marile companii, dar și pentru câteva IMM-uri, nu multe. Mondializarea însă reprezintă o altă provocare. Mari constructori, pe bună dreptate, uh, investesc în țările cu creștere puternică. Au venit cu plus valoare acolo și au și găsit plus valoare, au găsit expertiză și, în egală măsură, așa cum ne-a spus și Filip, investitorii, în special cei din Asia, au venit în Europa pentru a căuta know-how în același timp lanțurile de valori naționale pe care le-am menționat riscă să se găsească orecum dislocate. Știm cu toții că nu e posibil să-și păstrezi uh, capacitatea de lider mm, fără a avea structura aceasta solidă și puternică și inovatoare a IMM-urilor care să stea la bază, precum și o structură de laboratoare de cercetare performante. Și aici intervine dimensiunea europeană, după părerea noastră, cu adevărata sa valoare. Și sigur, mizele sunt foarte mari. O să vorbesc destul de direct uh, cererile de oferte pentru programe europene, 2020, proiect cadru și așa mai departe, sunt practic inaccesibile pentru IMM-uri. Fiecare stat membru întocmește în fiecare an lista IMM-urilor participante. Și dacă ne uităm în detaliu, vedem că există consultanți în cea mai mare parte, dar foarte puține adevărate IMM-uri industriale. Procesul este unul îndelungat, greoi, necesită mult timp, mulți bani, practic este extrem de dificil. Dar există și vești bune. Am avut aici niște exemple din partea UNIFE și Shifturel. Am colaborat pentru a cartografia poziția IMM-urilor în Europa și din uh, miile de uh, întreprinderi pe care le reprezentăm, câteva sute au reușit să-și aducă aportul, dar există și multe care au dificultăți. Există opeluri deschise din partea și Frurel, dar uh, sunt destul de îndelungate. O altă veste bună este că avem o politică a clusterelor în Europa, prezentată de Digi Group. E o veste bună. Dacă ne uităm însă la activitățile la nivelul politicii europene de cluster, vedem că există multe studii, multe uh, etichete de cluster de excelență, diverse provocări și așa mai departe, însă există foarte puține cereri de proiecte care să urmărească să sprijine clusterele în forma lor actuală. Câteva exemple în acest sens. Am avut un apel uh, Cluster Go International în cadrul COSME, care includea 8 proiecte și existau 60 de propuneri. Fondurile erau destul reduse deloc la înălțimea mizelor, dar sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. La fel și în ceea ce privește instrumentul pentru IMM-uri, rata de reușită este foarte scăzută, însă și asta nu incită la interes. Ce pot face instituțiile europene, în special Parlamentul? În primul rând, să recunoașteți, și am încercat să vin cu niște argumente, să recunoașteți plus valoarea acestor structuri și necesitatea clusterelor și interclusterelor, să stimuleze statele membre să implementeze o politică durabilă a clusterelor, acolo unde acest lucru nu s-a întâmplat încă, să se asigure că ă, se autorizează finanțarea și asistența publică atunci când este necesar, pentru că deservim ă, oferim servicii de interes general și să ne asigurăm că 20% din fondurile comunitare destinate IMM-urilor sunt uh, ajung cu adevărat la IMM-urile. Și pentru asta controlul trebuie să fie foarte serios și să se reducă și mai mult complexitatea tuturor acestor proceduri. Și deci, dacă îmi permiteți acum uh, să spun câteva cuvinte în germană voi uh, mulțumi, în primul și primul rând. Am încercat în câteva cuvinte să creionez câteva provocări, să vin cu câteva recomandări de asemenea. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție atât pentru discuția de astăzi, cât și pentru discuțiile viitoare. Mulțumesc! Jean Verrier. Mulțumim foarte mult domnului Jean Verrier pentru aceste informații extrem de interesante pe care ni le-ați oferit. Sigur că dacă vorbiți în altă limbă, nu înseamnă că vă mai dăm 10 minute în plus pentru intervenție. Da, a fost o idee bună că v-ați gândit să spuneți câteva cuvinte și în germană la finele prezentării dumneavoastră. Am încercat, spunea domnul Berie. Bun. Doamna Martina Werner, în calitate de raportor. Aveți trei minute? E suficient? Trei minute și jumătate, deci. Ja, äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Domnule președinte, domnule Citroen, domnule Verier, stimați colegi, mă bucur, iată, că avem uh, astăzi ocazia de a vorbi despre industria de echipament feroviar și mă bucur tare mult că, iată, cei doi experți ni s-au alăturat astăzi pentru a ne spune care sunt provocările cu care se confruntă industria europeană de echipament feroviar. feroviar. Și tocmai de aceea, stimați invitați, vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Săptămâna trecută am discutat o temă asemănătoare, discutam despre industria siderurgi, siderurgică europeană și cred că legătura între cele două sectoare este cât se poate de clară. În ambele sectoare ne dăm seama că uh, China este statul care provoacă cele mai mari uh, îngrijorări în Europa. În 2002 a apărut, uh, sau în anul 2002, uh, tot al 20-lea vagon venea din China. În momentul de față, tot al doilea vagon folosit este manufacturat în China. De asemenea, cel mai mare concern feroviar de echipament feroviar se găsește în China și asta datorită uh, ajutoarelor de care industria aceasta beneficiază în China și uh, datorită politicii agresive pe piața internațională. 400.000 de, de locuri de muncă în Uniunea Europeană depind direct de acest uh, sector industrial. Multe dintre aceste locuri de muncă se află în cadrul IMM-urilor și tocmai de aceea tema aceasta mi se părea atât de importantă. Rezoluția noastră atrage atenția asupra unui sector care adeseori rămâne undeva în umbra operatorilor feroviari. Tema feroviară este adeseori considerată a fi una de care visează doar transportul, dar inovarea are o mare importanță în context. O industrie de echipament uh, feroviar inovatoare ne ajută să fim competitivi și de asemenea să protejăm uh, mediul înconjurător. Dar bineînțeles că nu avem uh, niciun fel de soluție magică pentru salvarea acestui sector, ci avem doar diferite măsuri la dispoziție, măsuri pe care voi încerca să le prezint în documentul meu. Care ar fi aceste? Punerea în aplicare rapidă a Shift to Rail, promovarea inovării în general, uh, cu accent pe digitalizare, care sunt uh, posibilitățile oferite industriei feroviare, după aceea internaționalizarea și accesul mai mare pe piață, în special pentru IMM-uri, accesul la finanțare, de asemenea lipsa de personal cal, calificat și uh, atenția legiuitorului vis-a-vis de acest sector. Și, bineînțeles, sectoarele, uh, standardele comune pe piața europeană. Toate aceste teme vor fi tratate de către mine. Astăzi am avut posibilitatea de a afla care este poziția sectorului și avem ocazia de a vă pune de asemenea, dumneavoastră experților noștri, întrebări cât se poate de concrete și anume care este posibilitatea care ne stă la dispoziție pentru a vă ajuta pe dumneavoastră. Uh, IMM-urile uh, și includerea lor în clustere, este un exemplu pozitiv cu privire la maniera în care accesul la finanțare poate fi garantat și putem afla mai multe despre asta uh, de la dumneavoastră. Câteva despre calendar acum. Până în 27 ianuarie ar trebui să termin uh, textul care va fi transmis uh, către traducători. După aceea, tot în ianuarie vom discuta în comisie acest raport. Pe 25 februarie vom sau până în 25 februarie vom putea depune amendamente și după aceea votul va avea loc în 7 februarie la comisia noastră. Dacă mai aveți comentarii pentru mine, vă rog să le faceți, dar astăzi cred că ar trebui mai degrabă să discutăm cu experții noștri. Mulțumesc! Mulțumim, stimată doamnă raportor! După cum ați spus, avem de-a face cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral, urmată de o rezoluție care este deosebit de importantă pentru noi. Deci, discuția de astăzi este, la rândul său, foarte importantă pentru noi. Doamna Grostet o înlocuiește pe doamna Morano de la PPE. Doamna Grostet, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În lipsa raportorului nostru din umbră, ci în absența coordonatorului uh, nostru, domnul Carins, eu am posibilitatea de a lua astăzi cuvântul. În primul rând vreau să le mulțumesc celor doi experți care au ținut niște prezentări pasionante, care ne arată cât de urgentă e nevoia de a acționa la nivelul Uniunii Europene pentru a ajuta acest sector industrial. Vreau, bineînțeles, să-i mulțumesc de asemenea doamnei raportor pentru tot ce a făcut și ceea ce va face. Bineînțeles, noi o vom, o vom susține, se poate baza pe, pe noi. E nevoie de această asistență acordată unui sector care se transformă sau se confruntă cu o perioadă dificilă. Competitivitatea sa scade datorită competiției pe plan extern, după cum ne-a fost uh, explicat deja de către domnul Citroën. Am înțeles că Asia devine din ce în ce mai competitivă, este de asemenea mare, cea mai mare piață de echipament feroviar, toate acestea ne îngrijorează, bineînțeles. Cei doi experți și doamna raportor ne-au explicat că industria aceasta feroviară este o industrie strategică. 400 um, de, milioane, 400 uh, de mii de angajați în Europa, în toate statele europene. Este vorba de asemenea de o industrie diversificată care reprezintă un fel de lanț important al subfurnizorilor, subcontractanților. Nu avem doar marile companii industriale, ci și IMM-urile care uh, Uh, creează locuri de muncă și produc uh, diferite uh, echipamente specializate. De asemenea, s-a explicat că uh, în acest domeniu cererea este foarte mare, nu doar la, pe plan european, ci și pe plan mondial. Iar Europa, în acest context, trebuie să rămână un lider, mai mai mult decât atât, să fie chiar mai uh, agresivă în uh, comportamentul său pe piață. Trebuie să atragem cote de piață din ce ce mai importante în toate zonele lumii. Deci, iată, acestea sunt uh, mizele în joc. Doamna Werner ne-a explicat că săptămâna trecută vorbeam despre criza în industria siderurgică. Da, iată, e nevoie să vor, vorbim despre această criză și de asemenea să susținem acest uh, sector feroviar. Uh, iată, de aceea eforturile noastre sunt atât de importante. Dar trebuie să mă adres și Comisiei Europene, pentru că și Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că trebuie să ia măsuri uh, urgente pentru a permite acestui sector să rămână într-o competiție echitabilă pe plan internațional. Asta trebuie să se facă rapid rapid, nu trebuie să vorbim doar, ci trebuie să și acționăm. Dacă e să avem uh, un viitor durabil, durabil în acest sector industrial, atunci trebuie să acționăm uh, într-o manieră cât mai concretă cu putință și asta cât mai repede cu putință. E important uh, să îi susținem pe campo, campionii noștri uh, în domeniul acesta feroviar, dar în același timp, după cum spunea și domnul Verier, trebuie să oferim un acces mai facil la finanțare și la piață IMM-urilor. Deci, răspunsul nostru trebuie să fie uh, pe două paliere. Uh, accesul la, la finanțare pentru inovare, Asta aduce la valoarea adăugată sporită pentru industria noastră și, în același timp, trebuie să folosim toate instrumentele noastre de protecție comercială și a regulilor uh, care nu trebuie să fie naive când vine vorba de achizițiile publice. De asemenea, finanțarea pentru IMM-uri trebuie să crească, uh, trebuie să contribuim la formarea personalului calificat care acționează în acest sector. Deci, iată, e important ca Uniunea Europeană să nu lase baltă acest uh, sector industrial care este deosebit de important pentru noi. Mulțumesc! Doamna președinte, domnul președinte, mulțumim. Urmează domnul uh, Riche, în calitate de raportor din umbră, în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun care sunt constrângerile din punctul nostru de vedere și speranțele noastre. Uh, constrângerile sunt reprezentate de structura industriei feroviere, eh, feroviare structura aceasta nu este, cât să, nu este foarte bine determinată și tocmai de aceea, iată, nu avem parte de colaborare europeană care să asigure competitivitate pe plan internațional. Furnizorii sunt într-adevăr IMM-urile, acestea au uh, suferit foarte mult pentru că sunt puțin organizate sunt uh, supuse presiunilor, uh, au dificultăți uh, în ceea ce privește transferul, transferul tehnologic, mm, suferă din pricina lipsei de vizibilitate în ceea ce privește comenzile, etc. Deci, iată, există în continuare, din punct de vedere al structurilor, multe puncte de discutat alte provocări cu care ne confruntăm sunt cele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, state precum Japonia, Corea, China, care devin din ce în ce mai competitive pe plan internațional. De asemenea, o altă provocare cu care ne confruntăm sau constrângere este lipsa de acces pe diferite piețe, industria, piețe străine. După aceea, transferul tehnologic, cum am văzut deja, poate să se transforme într-o constrângere. Există și temeri la nivel european. De ce? Pentru că ne dăm seama că austeritatea financiară cu care se confruntă Uh, statele membre duc la o scădere a finanțării, inovației în domeniu. Uh, există probleme în ceea ce privește siguranța, de asemenea, avem exemple recente în acest sens și uh, de asemenea, avem diferite tipuri de concurență neloială chiar și în Europa. Dar Uh, cu toate acestea, în continuare deținem 46% din uh, piața mondială, suntem în continuare cel mai, cei mai buni din punct de vedere al inovării în acest domeniu și facem tot felul de progrese în ceea ce privește standardizarea europeană în cadrul celui de-al patrulea pachet feroviar și după aceea uh, cercetarea și dezvoltarea sunt tratate de către întreprinderea comună Shift to Rail. Deci, Iată, uh, acestea sunt, aceasta este situația cu care ne, uh, pe care o avem în momentul de față. Uh, trenul are cea mai bună performanță energetică, cele mai mici emisii, de dioxid de carbon și de asemenea are un uh, efect pe plan social deosebit de mari și tocmai de aceea acest sector nu trebuie să fie uitat, lăsat la o parte. E momentul să profităm de digitalizare tocmai de aceea pentru creșterea performanței și scăderea costurilor, trebuie să deschidem piețele și să ameliorăm competitivitatea. Aceasta este, acestea sunt părțile in, integrante până la urmă ale celui de-al patrulea pachet feroviar, uh, sunt cam uh, sceptic când vine vorba despre încheierea uh, cu succes a discuțiilor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că exemplele de bune practici sunt aplicate în toată Uniunea Europeană. De asemenea, niște structuri verticale cu furnizori stabili trebuie să fie garantate, poluatorul trebuie să plătească chiar și în acest uh, domeniu trebuie să relansăm investițiile în sectorul feroviar. Mă grăbesc, domnule președinte, dar voi trebuie să termin cât mai repede cu putință și, în același timp, trebuie să deschidem uh, Uh, să pornim adevăratele discuții cu privire la materialul rulant în Uniunea Europeană. Da, cum spunea doamna Grostet, trebuie să discutăm despre subiectul acesta, nu le putem permite japonezilor sau chinezilor să ne ia înainte. Mulțumim! Urmează doamna Capel în numele ENF. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Citroen, domnule Verie. Vreau să-i mulțumesc raportoare pentru că, iată, se ocupă de această temă deosebit de importantă. Adeseori, uh, industriile B2B, din păcate, nu se bucură de atenția politică și publică pe care o merită. Și tocmai de aceea îi mulțumesc doamnei raportor că, iată, se ocupă de acest subiect deosebit de important. După cum s-a spus deja, această industrie europeană este una esențială pentru Europa, 47 de miliarde de euro um, venit anual, 46% din uh, piața mondială este deținută de, de companiile europene și tocmai de aceea, iată, genul acesta de discuție trebuie să fie purtată. Uh, Programul Shift to Rail uh, a fost uh, creat anul uh, trecut și aceasta este de fapt o dovadă a faptului că Uniunea Europeană totuși se ocupă într-o măsură sau alta de acest subiect. Dar Industria înseamnă mai mult de atât, înseamnă și 400 de mii de angajați direcți și de asemenea înseamnă o, um, o scădere a emisiilor sau își poate aduce aportul la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, subiect foarte important în special în contextul COP21. S-au uh, menționat astăzi câteva teme deosebit de importante. Uh, e uh, bine că discutăm despre acest subiect astăzi. Uh, s-a spus deja că industria siderurgică se confruntă cu o criză continuă, am discutat asta la Strasburg, uh, energie costisitoare, costuri uh, mari, pe producție și, de asemenea, uh, importul de produse din uh, străinătate. Toate acestea sunt cauzele crizei cu care ne confruntăm. De asemenea, industria europeană nu are acces în uh, Japonia, China sau Corea de Sud și tocmai de aceea în contextul negocierilor comerciale trebuie să ținem cont de subiectul acesta și să punem pietrele cărămizile necesare la soclul uh, continuării activităților industriei uh, de echipament uh, feroviar în aceste state. De asemenea, s-a vorbit despre cota de piață sporită pe care o obține China prin crearea acestui mare concern uh, Uh, care s-a creat de curând și care uh, reușește practic să absoarbă o mare parte din piața chineză și în plus mai are o, și o activitate foarte agresivă pe plan, uh, pe plan internațional. De asemenea, subvențiile de care se bucură acest concern creează un fel de concurență neloială. Tocmai de aceea e important să discutăm în Uniunea Europeană și despre ajutoarele de stat care ar putea să ajute uh, industria europeană și care ar putea să le permită uh, companiilor active în acest uh, sector să aibă o poziție mai solidă pe plan internațional. Vă mulțumim, doamnă. Urmează doamna Griffin. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri pentru că au avut prezentări foarte interesante. Aș vrea să salut uh, ceea ce a spus raportorul nostru în ceea ce privește uh, criza curentă din industria oțelului, în ceea ce privește digitalizarea și uh, furnizarea de materii prime. La Strasburg am vorbit despre uh, potențialul de economie de piață pentru China și toată problema ajutorilor de stat și a dumpingului, consecințele pe care le are asupra industriei oțelului în Regatul Unit. Aceasta arată că e nevoie de o punere în comun a, a politicilor în industrie și uh, Comisia, comisia de aici de la Parlament uh, și Consiliul trebuie să acționeze la același nivel. Și de asemenea, rețelele și clusterele sunt foarte importante. În Marea Britanie s-a făcut foarte mult prin fondurile structurale, tocmai pentru a vedea cum putem aduce finanțarea necesară și investițiile pentru rețele și pentru clasere în mod direct și la nivel local. Și cred că există bune practici uh, pentru statele membre de copiat uh, din ceea ce s-a pus în practică la mai. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină? Da. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în spaniolă. Am o întrebare concretă pentru invitații noștri de astăzi, în special pentru domnul Citroen. În raportul dumneavoastră faceți referință la mecanismele de finanțare disponibile pentru industrie și pentru cele patru sectoare de activitate pe care le-ați menționat. Eu sunt uh, foarte curios și aș vrea să știu cum gestionează industria feroviară sau cum utilizează planul uh, lui Juncker, planul EFSI. Pentru că există foarte multe proiecte care așteaptă la rând, s-au prezentat multe și vreau să vă întreb uh, din cele patru sectoare de activitate, uh, cam care este proporția pentru fiecare dintre ele? Sau o întrebare pentru celălalt uh, invitat. Vreau să vă întreb dacă în domeniul cercetării și al dezvoltării, în special pentru politicile implementate la nivelul clusterelor, dacă v-ați gândit la posibilitatea de a utiliza proiecte susținute de planul Juncker pentru a utiliza uh, tehnologii noi în domeniul energetic și în industria feroviară. Există o atitudine proactivă din partea sectorului. Vi se pare că planul um, Juncker are credibilitate și este acceptat de industrie sau nu? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea și să rog acum reprezentantul Comisiei Europene de la DigiGrow Doamna Ioana Cicorska, nu știu dacă am pronunțat bine numele, numele polonez. Nu știu dacă puteți răspunde la unele dintre întrebări sau dacă puteți face comentarii interesante pentru dezbaterea noastră. Dacă da, vă rog. Da, mulțumesc. Nu știu dacă pot să fac ca dezbaterea să fie mai interesantă decât a fost până acum, însă vreau să salut tot ceea ce s-a spus până acum și vreau să mulțumesc pentru invitația adresată Comisiei pentru a participa la această temă atât de interesantă. Salutăm inițiativa doamnei Werner de a prezenta o rezoluție asupra competitivității industriei uh, feroviare în Europa și Uh, ne vom uh, lua angajamentul pentru a susține această rezoluție. Mulți vorbitori au subliniat importanța industriei feroviare. Bineînțeles, uh, industria de furnizori reprezintă pentru Comisia Europeană o adevărată coloană vertebrală a dezvoltării economice. Știm foarte bine care sunt provocările pe care le-ați uh, prezentat, știm că trebuie să întărim eforturile la nivelul internațional, am auzit uh, și apelul pentru a avea o finanțare mai ușoară, pentru a susține IMM-urile și vom lucra în continuare pentru a găsi soluții la toate aceste probleme. Aș vrea să Subliniez de asemenea că cooperarea noastră cu această industrie este de termen lung și am găsit deja soluții bune. Dumneavoastră ați menționat deja două dintre ele, cel de-al patrulea pachet feroviar, care ar trebui să ducă la creșterea competitivității în industrie și uh, sperăm ca prin adoptarea acestui pachet să se elimine toate obstacolele existente din punct de vedere tehnic pentru a asigura accesul uh, pe piață. De asemenea, inițiativa Shift to Rail este foarte importantă și ne așteptăm ca aceasta să permită să se găsească soluții la nivel paneuropean pentru a întări rolul de lider al industriei noastre la nivel global. Există multe instrumente care sunt implementate sau care sunt în curs de dezvoltare și vom uh, participa alături de dumneavoastră și alături de industrie la acest proces de găsire de soluții. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Werner pentru rezoluția pe care a prezentat-o și la care lucrează de ceva timp. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am să cer invitațiilor noștri, domnului Citroen și domnului Verrier, să răspundă la întrebările, comentariile care au fost uh, prezentate în sală. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, deputaților europeni pentru că um, am avut impresia că au înțeles foarte bine riscul cu care ne confruntăm pentru industria noastră, un risc care vine în principal din Asia, chiar dacă industria feroviară încearcă să găsească răspunsul la toate aceste provocări, bineînțeles. am notat mai multe puncte. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, noi încercăm să fim foarte dinamici într-un uh, proiect uh, precum uh, Shift to Rail, parteneriat public-privat. Noi vom finanța 50% din acest proiect pentru a avea un demaraj foarte rapid și, de asemenea, Uh, IMM-urile sperăm să se implice foarte mult uh, începând de luna viitoare când se vor lansa apelurile de ofertă. Al doilea lucru pe care vreau să-l reamintesc. Nouă ni se pare foarte important ca dosarul uh, pieții interne să fie tratat foarte rapid. S-a vorbit aici despre al patrulea pachet și există și problema achizițiilor publice care sunt esențiale. Și mai important decât atât, ni se par negocierile comerciale pe care le-ați evocat se aude foarte mult uh, această formulă în engleză level playing field aici la Bruxelles. Sperăm ca ele să fie aplicate cu adevărat aceste reguli, indiferent că e vorba de Japonia, China sau de TTIP, să existe o egalitate între părțile implicate și să nu deschidem ușile pentru toată lumea din alte țări și, pe de altă parte, noi să nu putem avea acces în cealaltă parte, așa cum reaminteam la Tokyo recent, să nu putem intra, de exemplu, pe piața japoneză. Vreau să vă mulțumesc încă o dată. Din partea noastră suntem foarte mulțumiți um, să lucrăm alături de doamna Werner la această rezoluție, care este esențială pentru sectorul nostru de activitate. Și un ultim comentariu pentru deputatul spaniol care s-a pronunțat în legătură cu planul Juncker, pot să vă spun că progresele sunt destul de încete în ceea ce privește uh, industria feroviară. Există astfel de experiențe în domeniul parteneriatelor public-privat, însă în ziua de astăzi există dificultăți pentru a găsi finanțarea necesară. Există multe speranțe în ceea ce privește proiectele ERTMS în anumite Uh, țări. Um, ne întâlnim foarte mult cu cei de la BEI, de la EFSI, dar deocamdată nu am văzut uh, fumul alb, ca să spun așa, sau nu am găsit încă uh, soluția cea mai bună în ceea ce privește EFSI pentru sectorul feroviar. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru comentariile făcute și acum am să rog pe domnul Verier să intervină, vă rog. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru întrebările și comentariile făcute. Trebuie să răspund și domnului deputat din Spania. Ați pus mai multe întrebări în legătură cu în legătura cu domeniul energetic. Există trei domenii importante aici, domeniul eficienței energetice și a protecției mediului și aici există o conexiune cu partea energiei al doilea domeniu, o mai bună utilizare a infrastructurii și al treilea, revoluția digitală și impactul asupra industriei feroviare. Lucrările noastre în cadrul clusterilor și între noi le facem în cadrul politicilor europene cu DG MOV, cu DG Cercetare, așa cum spuneam în ceea ce privește Shift to Rail, dar și la nivel național alături de mari lideri ai industriei. Un alt comentariu pe care l-aș face este că fiecare dintre noi, în propria sa regiune, lucrează alături de autoritățile regionale pentru uh, strategia de specializare regională. Dorim să ajungem la o integrare solidă în ceea ce privește uh, implementarea acestei politici europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru comentarii. Doamna Martina Werner, raportorul nostru, nu știu dacă ați putea face un rezumat succint al dezbaterii noastre și pentru a ne da și o idee despre viitor și referitor la raportul dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, domnilor Verie și uh, domnului Citroen. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au intervenit astăzi. Mi se pare că a fost salutară discuția avută astăzi. Deja s-au cristalizat câteva aspecte esențiale ale rezoluției, și anume, în primul rând, importanța industriei pentru Europei, promovarea uh, finanțării, uh, sprijinirea pachetului feroviar Shift to Rail, COP21 de asemenea Rolul ERA, însă, a Agenției Feroviare Europene, nu l-am menționat astăzi, dar probabil că ar trebui să fie subliniat în rezoluție. Probabil că mai există și alte aspecte care ar trebui să fie tratate, însă trebuie să avem grijă să creăm un text cât mai bine cristalizat cu putință și cât mai succint cu putință. Însă toate uh, comentariile auzite astăzi merg în direcția cea bună, prin urmare aștept cu nerăbdare întâlnirea cu raportorii din umbră. Cu siguranță rezoluția va fi una de calitate, pentru că iată mergem cu toții cam în aceeași direcție și de asemenea uh, cred că vom continua o, să avem o bună colaborare punctuală cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Consideration, consideration of... Mulțumesc! Vom analiza acest proiect de rezoluție pe 22-23 februarie, termenul pentru amendamente 25 februarie, deci două zile mai târziu, iar votul va avea loc la ITRE, așa cum fusese stabilit de dumneavoastră, pe 7 aprilie. Acesta este calendarul. Acum vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noștri încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. A fost o adevărată plăcere să vă avem aici alături de noi. Mulțumim! We continue our meeting immediately. Vom relua imediat ședința pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi și acum trecem la studiul în ceea ce privește magazinarea energiei ce fel de design al pieței sau stimulente de reglementare sunt necesare. Este un studiu care va fi prezentat de domnul dr. Sergio Ugarte, care este membru al firmei Sustainable Quality Consult. Acest studiu a fost făcut la cererea Comisiei ITRE de către Policy Department și Studiul încearcă să vadă ce fel de schimbări de reglementare ar putea promova noi tehnologii și acțiuni în domeniul stocării energiei. Este vorba de tehnologii care să-și aducă contribuția la obiectivele Uh, Uniunei Energiei și anume securitatea aprovizionării, eficiența energetică, cercetarea și dezvoltarea, competitivitatea și așa mai departe. Am să rog pe domnul doctor Ugarte să-și prezinte acest studiu pe această temă și bun venit aici la Parlamentul European. Vă dau cuvântul, din păcate aveți doar 10 minute la dispoziție. Da, din păcate nu vă pot oferi mai mult timp pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Da, mulțumesc, domnule președinte, am să respect cele 10 minute. Studiul pe care îl voi prezenta a fost uh, uh comandat de Policy Department A și este vorba de uh, măsurile de reglementare necesare în cazul în care Parlamentul și Comisia ar dori să uh, promoveze aceste tehnologii în sistemele energetice europene. Foarte rapid, vedem care sunt obiectivele și domeniul de aplicare, valoarea uh, stocării energiei, deci de ce facem acest studiu, care este adevărata valoare adăugată, care este uh, starea tehnologiilor, maturitatea lor, care este contribuția uh, stocării energiei la obiectivele Uniunii Energiei, pentru că toate acestea se încadrează în dezbaterea mai largă a Uniunii Energiei. Eventuale proiecte de viitor și uh, probleme pe piață sau probleme de reglementare. Principalele obiective, așa cum s-a spus mai devreme, erau acelea de a vă ajuta în dezbaterea dumneavoastră uh, în cadrul dezbaterii mai largi asupra Uniunii Energiei. Obiectivul fiind în principal acela de a promova economiile europene și a susține IMM-urile, procesul de decarbonizare a economiei și îmbunătățirea securității energetice. Raportul este organizat în jurul a 37 de întrebări, de exemplu, care este valoarea stocării energiei, care este costul ei, cum își aduce contribuția la dimensiunea uh, energetică și la procesul de decarbonizare. Toate aceste întrebări sunt prezentate în raportul dumneavoastră pe care îl aveți aici în sală, puteți lua unul și puteți uh, căuta întrebarea și veți găsi și răspunsul corespunzător. Valoarea uh, stocării energiei. Acesta este lanțul valoric pentru electricitate. Avem în primul rând sursele de energie care pot fi reprezentate de gaze, de combustibil sau orice energie regenerabilă. În al doilea rând avem generarea de electricitate, transmiterea acesteia pe distanțe lungi între regiuni și procesul de distribuție într-un, într-o anumită regiune pentru a ajunge la utilizatorul final Știm că acum dezbaterea actuală arată că utilizatorul final poate să genereze propria sa energie și să o și stocheze. Avem două tipuri de stocare de energie. Pe scară largă avem uh, depozitele de gaze, de exemplu, de apă, aer uh, comprimat în subsol și Aceasta se referă la procesul de generare și transmisie. Avem de asemenea uh, device-uri de uh, a energiei pe scară mică, care pot ajuta în procesul de transmisie, de distribuție sau la nivelul utilizatorului final. Stocarea pe scară largă pot asigura obiectivele de securitate a furnizării de energie, în momentele, de exemplu, în care um, furnizarea de gaze este scăzută, la nivelul generării de energie poate îmbunătăți procesul de decarbonizare al economiei, pentru că dacă poți stoca energia produsă prin energii regenerabile, de exemplu cea fotovoltaică, eoliană și așa mai departe, atunci când acea energie nu este necesară sau când rețeaua nu poate primi o supracapacitate de energie și o poți distribui mai târziu, practic în acest fel înlocuiești alte nevoi uh, de alte tipuri de energie, cum ar fi cea uh, produsă de gaze, combustibile, etc. Poți stoca energie de asemenea atunci când este mai ieftină și o poți revinde când este mai scumpă. Din punctul de vedere al transmiterii, uh, aceasta ajută la stabilizarea rețelei. Avem din ce în ce mai multă energie regenerabilă. Energia regenerabilă este intermitentă, depinde de sursele uh, originale, de vânt, de soare, deci este intermitentă, nu o putem controla și avem mai multe probleme cu stabilitatea rețelei. Faptul că energia se stochează ne ajută să stabilizăm rețeaua. La fel și pentru distribuție. Atunci când există fluctuații, de exemplu când avem uh, un consum foarte mare pentru aer condiționat sau pentru încălzire, vara sau iarna, de asemenea ajută la stocarea propriei energii produsă de utilizatorul final, care poate fi stocată și utilizată atunci când este nevoie. Da, am uh, doar 10 minute la dispoziție și am consumat deja 5, așa că vă las uh, mai târziu să vă distrați cu acel grafic pe care l-ați văzut o clipă. din punctul de vedere al politicilor, probabil că un element interesant. Toată lumea vorbește despre stocarea energiei. Cum poate contribui stocarea energiei la obiectivele Uniunii Energiei? pentru a asigura aprovizionarea. Dacă ne gândim la stocarea de gaze, de exemplu, aceasta asigură aprovizionarea cu energie în regiunile care depind într-o măsură foarte mare de sursele de gaze, de exemplu țările Baltice, Bulgaria, Finlanda și așa mai departe, dacă au depozite de gaze bune, atunci pot face față problemelor reprezentate uh, de uh, lipsa de aprovizionare cu gaz sau probleme de natură politică. Din punctul de vedere al integrării pe piața energiei, Uniunea Energiei. Stocarea de electricitate este una dintre opțiunile flexibile existente în ziua de astăzi pentru o astfel de integrare a energiilor regenerabile. Comisia realizează acum o anchetă în legătură cu capacitatea pieței din punct de vedere al surselor de energie electrică E vorba de uh, turbine sau alte instalații care pot asigura stabilitatea rețelei. Însă există și alte opțiuni, opțiuni flexibile care pot asigura o astfel de stabilitate. Stocarea energiei este una din ele, este adevărat, uh, e mai scumpă, dar uh, este bună pe termen lung. Eficiența energetică. E vorba de un impact uh, marginal pentru că există și pierderi de eficiență atunci când stochezi energia, dar dacă e vorba de energie regenerabilă, aceasta te ajută în procesul de decarbonizare. Deci, stocarea energiei susține o integrare mai mare a energiilor regenerabile în rețea și permite utilizarea energiei în mod optim doar atunci când este necesară fără a o irosi. Din punct de vedere al competitivității, ne ajută pentru a face față volatilității prețurilor la energie, pentru că poate ține cont de cererea de energie și poate uh, face față uh, acestei volatilități a prețurilor. Din punct de vedere al costurilor, Pentru utilizatorii finali există oarecare paritate a rețelei din punctul de vedere al energiei fotovoltaice și energia electrică, care este oarecum la același preț. Studiile arată însă că această paritate se va atinge și pentru energia stocată, deci energie stocată plus energie fotovoltaică, chiar dacă este mai scumpă, se va ajunge la această paritate. Și am să vă dau un exemplu din Germania. Rețelele inteligente, uh, numărul rețelelor inteligente este în creștere și acum problemele de reglementare. Dacă îmi permiteți încă un minut, uh, da, sunt ultimele două slide-uri. Deci, ce putem face dacă Uniunea Europeană hotărăște să implementeze stocarea energiei. Avem uh, probleme, de exemplu, în cercetare. Japonia, Corea, Statele Unite sunt lideri în acest domeniu. Noi, din păcate, suntem în urmă, chiar dacă există centre de cercetare destul de bune în Europa. În al doilea rând, barierele pe piață în ceea ce privește stocarea gazelor. Avem uh, destule uh, depozite de gaze, dar pentru țările baltice și pentru Bulgaria, care depind foarte mult de aprovizionarea externă, există bariere pe piață, lipsă de transparență, probleme de profitabilitate, ceea ce face ca um, capacitatea de stocare să fie mai mică. Stocarea și producerea de energie regenerabilă. Știți că producătorii de energie regenerabilă în general sunt uh, premiați, sunt răsplătiți în Europa, dar nu au niciun fel de responsabilitate pentru a menține stabilitatea rețelei. În al patrulea rând, flexibilitatea pieței, pe care am menționat-o și mai devreme, și ultimul element, operatorii de rețea nu au voie să stabilizeze rețelele, ceea ce este oarecum un contrasens, și al șaselea element, uh, capacitatea de stocare pentru utilizatorii finali, care există, dar nu este autorizată încă pe piață. Și mai am un ultim diapozitiv, dacă îmi permiteți, domnule președinte, recomandările acestui studiu. Aveți, uh, în primul rând, uh, lanțul de aprovizionare, sursa de energie până la utilizatorul final. Avem șase recomandări în cazul în care Europa dorește să meargă pe acest drum. Pe verticală uh, găsiți uh, dimensiunile Uniunii Energiei, cercetare și inovare, integrare pe piață până la eficiență energetică și cele șase recomandări, cercetare și dezvoltare, care sunt uh, necesare în toate etapele acestui lanț pentru ca investițiile să fie profitabile, înlăturarea barierelor pe piață pentru stocarea gazelor, stimulente pentru o stocare competitivă, care ar putea stabiliza rețeaua și ar putea face față acestei lipse de responsabilitate. În al patrulea rând, flexibilitatea piețelor și acces egal. În al cincilea rând, uh, control al stocării și responsabilitate și, în sfârșit, ultima recomandare, uh, promovarea stocării prin politici inteligente și o bună evaluare a riscului și mă opresc aici uh, pentru că am depășit timpul și aș fi putut să merg mai departe, dar voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, domnule Ugarte. Dacă mai aveți uh, niște slide-uri pregătite care ar putea fi explicate, poate mai târziu, după întrebări, uh, vom putea reveni și uh, ar fi foarte bine pentru noi să le prezentați. Domnul Nica, vă rog, primul vorbitor. Thank you so much, Mr. Chair. I'm here, just in front of you. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici în față. Vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mărturisesc că nu înțeleg exact unde vă situați în momentul de față. După părerea noastră, principala chestiune este dacă există suficiente capacități de stocare în Europa, da sau nu? Dacă da, în ce măsură acestea există? am uitat pe graficele dumneavoastră și văd că există diferite capacități acolo și nu e clar pentru noi dacă vorbiți despre planuri, perspective sau despre ceva ce există deja. Trebuie să înțelegeți cu ce problemă ne confruntăm. Pe de o parte, Trebuie să atingem obiectivele 2020-2030 pentru decarbonizarea producției energetice și așa mai departe. Cum putem face asta dacă nu avem opțiuni clare? Pentru că opțiunea A, cea care este în discuție în momentul de față, este să folosim aceste facilități de pompare. Să se pompeze apa în lacuri, după care aceasta să fie folosită când uh, nu există energie eoliană sau solară disponibilă. Dacă nu, o să ne confruntăm cu uh, oprirea curentului. Uh, deci asta este problema. Avem o opțiune pentru stocarea energetică în momentul de față ca să asigurăm stabilitatea rețelelor naționale, să nu se ajungă la pene de energie există ca obiectiv 40% din energie per stat membru care trebuie să vină din energii regenerabile și există un număr mare de țări care deja au ajuns la acest uh, obiectiv. De fapt, cred că sunt deja la 24% ca obiectiv obligatoriu. Deci vorbim despre niște probleme pentru că aceste țări sunt în nesiguranță. Cei de la comisie spun că E riscant, periculos și riscant să fie controlat acest procentaj uh, din energii, pentru că există mari fluctuații tocmai datorită faptului că energiile regenerabile nu sunt constante. Și atunci întrebarea pentru dumneavoastră este, avem uh, capacități de stocare disponibile în momentul de față și dacă există, în ce măsură? putem să le folosim acum, astfel încât obiectivele obligatorii să nu, fie, să nu aibă de, de folosit? Asta e întrebarea noastră. Mulțumesc. Doamna François Gorostet, din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes prezentarea făcută și aș avea o întrebare. Sigur, în ceea ce privește securitatea aprovizionării, uh, stocarea gazului este un element esențial, dar acest lucru poate fi rezolvat fără prea mari probleme, zic eu. Însă, când e vorba de electricitate, întrebarea pe care mi-o pun în mod constant și care a fost de altfel prezentată de antevorbitorul meu, Dar în ceea ce privește energiile regenerabile, care trebuie neapărat introduse în rețea, ce facem? Ne uh, punem întrebări cu privire la capacitățile de stocare ce există, pentru că trebuie stocate mari cantități, având în vedere că energiile regenerabile fluctuează, sunt neregulate. Cum facem acest lucru? Avem investiții suficiente în domeniul cercetării și dezvoltării pentru a ști că pe termen scurt vom putea stoca în mod relevant și eficient energia și prin urmare de a garanta securitatea rețelei și dezvoltarea energiilor generabile? Și toate astea la un cost uh, care să fie totuși suportabil, având în vedere câteva ori trebui stocate mari cantități? Asta este o întrebare și aș vrea răspunsuri. Mulțumesc, domnul Erickson, din partea verzilor. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că discuția aceasta referitor la stocarea energiei este foarte interesantă și cred că partea cea mai importantă ține de modul în care putem utiliza în mod cel mai eficient energia eoliană ieftină atunci când dispunem de aceasta mari cantități. O posibilitate ar fi stocarea și aș vrea să știu, prin urmare, dacă ați făcut calcule concrete în ceea ce privește prețul bateriilor pe viitor, care e semnalul ce a trebui transmis? E posibil ca energia eoliană să fie stocată pe scară largă, atât în capacități de stocare mici, cât și în facilități mari de stocare? Ar fi interesant să ne spuneți acest lucru. Și Am vrea să știm dacă această energie poate folosită și pentru sistemele de încălzire, de exemplu, și să folosim această energie în locul încălzirii cu gaz. Utilizând astfel în mod eficient energia aceasta eoliană extrem de ieftină atunci când ea există în cantități mari. E o posibilitate pe care ați avut-o în vedere? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Capel, din partea ANF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Ugarte. În prezentarea dumneavoastră ne-ați arătat cât se poate de clar că stocarea energiei uh, va fi o temă esențială dacă e să avem o Uniune Europeană a Energiei. Uh, este important atât din punct de vedere al siguranței alimentării, cât și din uh, perspectiva pieței interne, atingerii obiectivelor legate de scădere a emisiilor, de protecție a mediului înconjurător, uh, dar și uh, uh, esențiale pentru competitivitate. Ați spus că stocarea este una dintre opțiunile cele mai importante de flexibilitate și flexibilitatea este prezintă pre, provocarea de a crește capacitățile de stocare. Știți prea bine că energiile regenerabile ar putea contribui la pene de curent în cazul, uh, din pricina lipsei lor de fiabilitate și tocmai de aceea, pentru a suplimenta această uh, lipsă de fiabilitate, trebuie să investim în stocarea de energie. În ceea ce privește provocările de reglementare, dumneavoastră spuneți că finanțarea cercetării și dezvoltării trebuie să crească. În momentul de față, Europa este în spatele Japoniei și Statelor Unite ale Americii și, de asemenea, spuneți că investițiile în inovarea în acest domeniu trebuie să crească. Și vreau să vă întreb care este volumul la care, de investiții la care vă referiți? Considerați că programele deja existente sunt suficiente sau trebuie să fie suplimentate fondurile alocate atât în cadrul Orizont 2020 cât și în cadrul altor pro, uh, programe care vizează um, rețelele inteligente, orașele inteligente, etc. etc. Mulțumesc! Any other request? Mai vrea cineva să intervină? Din partea deputaților văd că nu. Domnul Oliver Koch, adjunct, director adjunct la DG Energy, Wholesale Energy, Electricity Markets and Gas. Aveți cuvântul, domnule Koch. Good afternoon. Thank you very much for giving us the floor, the whole... Bună ziua, mulțumesc. Unitatea noastră pentru wholesale market este unitatea care s-a ocupat de cel de-al treilea pachet energetic. Prin urmare, normele esențiale pentru piața energetică sunt foarte interesante în ceea ce privește stocarea, un element cheie atât pentru piața energetică cât și pentru cea a gazelor. Tocmai am publicat un comunicat cu privire la uh, ceea ce numim noi structura pieței de electricitate și uh, aici uh, se discută tocmai aspectele pe care le-ați atins și dumneavoastră și anume trecerea aceasta de la sisteme energetice centralizate care produc uh, aceeași cantitate de energie în mod constant, deci trecerea de la acestea la niște sisteme unde avem uh, 30, 40 sau poate chiar mai mult la sută energie intermitente care necesită energie tradițională atunci când nu avem vânt sau soare. Chestiunea stocării este o chestiune intrinsecă oricărei structuri de piață, de aceea apreciem orice fel de studiu de concluzii, de explicații pe care îl putem uh, auzi. În cazul electricității, stocarea, într-adevăr, face parte din designul pieței. Ideea fiind cum să faci față intermitențelor. Aceasta este ideea care stă la baza a ceea ce vom propune noi în comunicarea noastră și ne vom axa pe tranzacții pe termen scurt pentru ca sistemurile să fie mai flexibile. Vom uh, crea piețe intra zilnice care lucrează la nivel transfrontalier, vom încerca să um, accelerăm lucrurile în ceea ce privește tranzacțiile, pentru că acest lucru este esențial pentru părțile care poate nu știu dacă mâine va bate vântul la o anumită oră într-un anumit loc și în același timp încercăm să avem și în vedere normele care guvernează în momentul de față stocarea avem anumite norme în acest sens în al treilea pachet și vom face tot ceea ce se poate, salutăm și mesajul din raport, să analizăm cu atenție pentru a vedea care sunt normele care ar putea împiedica stocarea, evident. Încurajăm de asemenea și cetățenii și clienții să se implice în această piață, la fel cum încurajăm și mari clienți industriali să răspundă la, în funcție de cerere, pentru că acesta împreună cu stocarea reprezintă elemente cheie pentru a răspunde acestei piețe flexibile. Să nu mai existe, deci, consum uh, la nivelul marilor centrale, Prin urmare, avem în vedere mm, foarte atent toate aceste elemente și fără îndoială o să păstrăm în continuare deschis dialogul cu Parlamentul pentru a vedea cum putem îmbunătăți aceste elemente de stocare. Și, evident, avem și un buget de cercetare foarte important pentru crearea capacităților de stocare. Sperăm să se ajungă la niște descoperiri revoluții ale tehnice, suntem pregătiți în acest sens, în ceea ce privește legislația pentru autoconsum și alte caracteristici, pentru partea ce ține de electricitate. În ceea ce privește gazele naturale, lucrurile sunt oarecum diferite. Am modernizat piețele către tranzacțiile acestea pe termen scurt, Există contracte pe, term- pe 30 de ani cu alimentări stabile. Acum trecem la metodul metoda HAPS pentru că asta crește nivelul lichidităților și în același uh, timp nu mai este neapărat nevoie de stocări și modelul uh, pentru stocare trebuie să se schimbe. Da, sigur, fără să existe un risc legat de securitatea alimentării. Am avut o consultare în acest sens și pe pachetul de iarnă pentru gaze naturale vom aborda o parte dintre aceste întrebări importante pentru a vedea cum să facem față stocării, nevoii de stocare de gaz și cum să partajăm stocarea. Comisia are un mesaj în acest moment. Din perspectiva europeană, discuția este că majoritatea resurselor de stocare uh, cel mai slab dezvoltate se folosesc la nivel transfrontalier. Mai ales în timp de iarnă, aceste procese sunt extrem de dificile și noi vrem să eficientizăm procesul pentru a ne asigura că uh, nu e nevoie ca în fiecare regiune, oraș sau uh, zona să se construiască astfel de capacități de stocare pentru că nu se poate partaja. Partajarea este foarte importantă. E mult mai um, eficient să se partajeze decât să obligi fiecare regiune să-și sape propriile capacități de stocare. Aceste lucruri vor fi abordate în pachetul de iarnă cu noile dispoziții revizuite pentru uh, gaze lichefiate și gaze naturale. Cam asta din partea Comisiei. Domnul Roy, Uh, s-a vorbit mult despre folosirea inteligentă a energiei și despre stocarea gazului, dar uh, o întrebare fundamentală care deja a fost adresată nu și-a primit răspunsul. Când anume ne putem aștepta ca energia electrică să poată fi stocată la costuri uh, decente? N-am niciun răspuns la întrebarea asta, dar tare mi-aș dori, mi dori să-l primesc. Madame Mulțumesc, doamna Grostet. Exact aceasta era și întrebarea pe care voiam eu să o pun. Mi se spune din partea comisiei că trebuie să existe un comportament cetățenesc, cetățenii trebuie să participe la această stocare și să își amâne consumul cu câteva ore când e vorba de industrie. Eu nu văd cum se poate întâmpla așa ceva. Mi se pare absolut uh, halucinant Problema este stocarea energiei. În momentul în care putem stoca energie în mari cantități, lucrurile s-au rezolvat. Eu, cel puțin, nu am primit deloc lămurile de care aveam nevoie. Mulțumesc, domnul Mautero. Mulțumesc, domnule președinte. Avem producție de energie curată cu impact zero CO2 Uh, și cu stocare, producția de energie hidraulică. Poate că nu răspunde la întrebare sau poate că alta e discuția, dar în orice caz există state care au obligația să-și deschidă piața internă, anumite țări, poate chiar țara mea, uh, vor trebui să se separe de anumite societăți de producerea energiei hidraulice, hidroenergiei. Și în anumite regiuni, în Pirinei mediteranei, de exemplu, unde societatea aceasta alimentează nu doar uh, locuințele, ci și activități economice, s-ar putea întâmpla ce e mai rău. Dacă mâine o societate privată cumpără acea companie de stat, nu va fi suficient de rentabilă mm, comercial vorbind, pentru că știți uh, ce interese au societățile private și cred că Europa nu răspunde acestor obligații de a alimenta cu energie întreg teritoriul. Fie că e vorba de a alimenta consumatori privați, comerciali sau industriali. Eu înțeleg foarte bine ce spune comisia, dar nu reflectă deloc interesul general. Mulțumesc. Înțeleg că este o a doua rundă de întrebare aceasta. Da, să mai facem încă o a treia rundă ar fi prea mult, dragi colegi să nu uităm că avem o limită de timp. Haideți, în prima rundă, mai puneți o întrebare. Aș vrea să știu care este interesul special al anumitor companii private, se întreabă din sală. I switched on. I only wanted to ask. Ah, only wanted to ask what is the special interest. Care este deci interesul anumitor companii private? în toată această situație. Mulțumesc, spune domnul președinte. Poate comisia răspunde, Comisia Europeană. Pentru a încheia această primă și a doua rundă de întrebări, o să dăm cuvântul comisiei și principalului nostru vorbitor din acest panel. Dar există două chestiuni aici, stocarea gazelor și stocarea energiei electrice. Sunt două chestiuni separate din punct de vedere al stocării gazelor, am putea să avem niște, un cadru de reglementare, anumite structuri și e nevoie ca lucrurile să-și primească un răspuns clar. Da, în ceea ce privește stocarea gazelor. Dar lucrurile stau altfel în ceea ce privește energia electrică, așa cum s-a și spus aici. Avem posibilitatea de a echilibra rețeaua. E posibil acest lucru în ceea ce privește, de exemplu, centralele pe bază de gaz. Însă trebuie să știm cum să îmbunătățim activitatea de cercetare. Asta este o întrebare ce a venit din partea sălii. Pot ar trebui alocați mai multe fonduri din orizont 2020, să se existe solicitări sau cereri de propuneri specifice, ceva în sensul acesta. Deci dacă ați putea, după ce ne răspunde comisia, să ne răspundeți și dumneavoastră separat pe problemele de gaz și pe problemele de energie electrică și cum putem îmbunătăți activitatea de cercetare, mai ales în cazul stocării pentru energie electrică. Vă mulțumesc pentru întrebări și dau cuvântul comisiei, după care uh, invitatului nostru. Yes, thank you very much for the questions. I will... Mulțumesc mult pentru aceste întrebări. E greu să vă răspund când uh, va fi într-un final disponibilă stocarea energiei electrice. Răspunsul uh, merge în două direcții și uh, depinde de o mulțime de lucruri. În Germania, spre exemplu, producția de energie crește permanent. Dacă vă uitați la pagina 51 din raport, aveți un slide foarte interesant, uh, paritatea rețelei este intitulat el. Se spune clar că pentru mici uh, producători de energie solară există deja soluții care Uh, le permit așadar micilor producători uh, să stocheze um, într-o oarecare măsură energia fără uh, a fi nevoie de subvenții. Dacă însă vorbim despre perioade în care e nevoie de multă energie, într-adevăr nu avem capacitățile extraordinar de mari, mari de stocare, dar, bineînțeles, ă, suntem de părere că banii ă, alocați cercetării și dezvoltării trebuie să fie folosiți și în acest domeniu. De ce? Pentru că suntem convinși că orice fel de tehnologie a bateriei mai bună sau orice altă ă, manieră de stocare care să se dovedească mai eficiente sunt deosebit de importante și tocmai de aceea uh, Uh, suntem de părere că acele companii menționate în raport își doresc să investească tot mai mult în uh, cercetare și dezvoltare. Da, prin urmare suntem de acord că banii ar trebui să fie alocați într-adevăr cercetării și dezvoltării pentru că valoarea adăugată a acestor investiții ar fi enormă. A doua întrebare era cum anume putem garanta securitatea furnizării atâta timp cât avem de-a face cu companii private care sunt orientate spre profit. Uh, eram întrebați uh, în ce măsură genul acesta de companii nu ar putea periclita securitatea alimentării în uh, zonele, spre exemplu, izolate. Asta în contextul în care profitul este cel mai important pentru companiile private. Ei bine, securitatea este absolut esențială pentru noi și esențială pentru noi și nu am permite cu siguranță prin niciuna dintre dispozițiile propuse să uh, companiilor să se retragă de pe o anumită piață. Asta am tot spus și cred că am și făcut în trecut. Dar care este marea lecție pe care o tragem din criza gazelor naturale și din uh, criza uh, Uh, furnizării de energie. Am învățat, practic, că nu lipsa sau neseriozitatea companiilor uh, implicate era cauza acestor crize, ci lipsa cooperării între state, între vecini. Deci, din punctul nostru de vedere, piața integrată este în continuare răspunsul la securitatea furnizării și nu contează neapărat dacă companiile sunt uh, private sau publice. Uh, dispozițiile legislative pot să se asigure că siguranța furnizării este asigurată și garantată chiar în uh, cele mai izolate regiuni ale fiecărui stat în parte. Mulțumim! Ultimele cuvinte acum și un rezumat al dezbaterilor noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările noastre arată că tematica este una deosebit de complexă. Pentru gaz, electricitate și stocarea energiei, se pune problema costului soluției aplicate și, pe de altă parte, se pune problema organizării pieței. Costul este, se rezolvă uh, ca urmare a dinamicii de pe piață. Uh, dinamica este una uh, accelerată, se creează noi tehnologii din ce în ce mai competitive și asta duce la scăderea costurilor, pentru că tehnologiile necompetitive sunt eliminate de pe piață. Bineînțeles, tehnologiile pot uh, fi de, uh, sau devin uh, eficiente din punct de vedere al costurilor în momentul în care ajung la maturitate. Se pune întrebarea însă când anume simt toți cei implicați această scădere a costurilor. Ei bine, după implementarea respectivelor tehnologii. Spre exemplu, în momentul de față, prețul Uh, energiei uh, electrice uh, produse pe baza energiei solare în Germania, ca urmare a investițiilor făcute în acest sector, a scăzut în comparație cu prețul energiei convenționale din rețelele electrice. După aceea, organizarea pieței mm, implică probleme mult mai complexe, pentru că în momentul în care se reorganizează piețele, sunt unii perdanți, alții uh, uh, învingători. Prin urmare, odată ce se procede la uh, reorganizarea piețelor, e nevoie de mm, dezbateri îndelungate, dar asta nu mai ține de noi. După aceea, am fost întrebat despre gaz și electricitate. Da, soluțiile sunt diferite, asta pentru că cele două teme sunt diferite. Gazele Gazul este folosit și pentru producția de energie electrică, dar și pentru încălzire, etc. Gazele naturale în Europa pot fi stocate. Per ansamblu, Europa are suficiente capacități de stocare a gazelor naturale. Dar piața nu funcționează bine în anumite regiuni, în special în uh, statele baltice, Bulgaria și celelalte regiuni care sunt uh, mai periclitate, se confruntă cu problema disponibilității de gaz. Asta se poate rezolva. O mai bună organizare a pieței ar putea fi o soluție. DG deci, Energy a explicat deja cum se poate uh, rezolva această problemă. Prin uh, folosirea în comun și anume cei care au probleme de sau cu gazele naturale ar trebui să aibă acces la capacitățile de stocare ale vecinilor și viceversa. Deci, dacă această soluție ar fi pusă în aplicare, ea ar fi convenabilă pentru absolut toată lumea. Bineînțeles, stocarea nu va rezolva problema lipsei de gaz, asta pe ansamblu, ci pur și simplu stocarea îți permite să uh, aștepți uh, până când obții gazul natural de care ai nevoie, dar nu uh, nu îți uh, garantează accesul la gazul natural de care ai nevoie. Deci o mai eficientă piață uh, bazată pe partajarea resurselor ar fi o soluție, dar ea trebuie să implice și diversificarea surselor de furnizare. Uh, Poți să reduci uh, cantitatea de gaz pentru a fi uh, uh, eficient din, punct, din punctul acesta de vedere. Trebuie să folosești în comun diferitele capacități de stocare și după aceea să diversifici sursele de furnizare. În cazul electricității însă situația este alta pentru că soluțiile tehnice sunt cu totul altele și sunt în alt stadiu de dezvoltare decât în cazul gazului. Unele soluții sunt foarte competitive, precum acumularea hidroenergiei prin pompare. Foarte ușor, pui apa sus, pe deal și după aceea poți genera electricitate. Puteți pune pe ecran prezentarea mea din nou? Vă rog se poate? Domnul președinte, nu mai mult de 5 minute. Domnul Carte, nu. Nu, nici pe departe, dar asta este o soluție care deja poate fi uh, folosită. O altă soluție, la o altă scală, este reprezentată de stocarea de energie la uh, nivel de utilizator final. Uh, veți spune că utilizatorul final e mic. Uh, da, sunt mici uh, utilizatorii finali, dar uh, sunt foarte numeroși. Gândiți-vă la Tesla. Tesla creează din ce în ce mai multe baterii care sunt tare, tare bine vândute. Nu spun neapărat că asta este o soluție, dar acestea sunt fapte sunt date clare care se regăsesc în realitate. În momentul de față, mo- telefoanele mobile au baterii uh, din ce în ce mai bune, uh, durează, care au o viață mai lungă și asta înseamnă că bateriile de orice alt fel sunt mult mai competitive și mult mai fiabile decât erau în trecut. Deci, iată, și aceasta ar fi o soluție. Nu mai vorbim acum despre o soluție unică Vorbim despre diferite tipuri de soluții, vorbim despre diferite tipuri de provocări, vorbim despre un mai, un mai mare grad de flexibilitate până și la nivelul uh, utilizatorilor finali. Prin urmare, o combinație de măsuri ar putea aduce uh, obiectivul, ar, ar putea duce la atingerea obiectivului stabilit și stocarea energiei este una dintre aceste măsuri care ar putea genera uh, siguranța alimentării furnizării. Hmm, mă rog. Dacă a spus ce ne limită și mai ales la comisie, îți vine să putem. Capacity of storage by um, pump hydro resources. That's in year 2014, last year. That is what we have in Europe.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 pentru aspectele legate de aspectele tehnice și cele legate de costuri ale acestor soluții, vă rog frumos să citiți acest raport al nostru care este foarte scurt. Raportul uh, nu se adresează experților în domeniu, ci legiuitorilor. Deci vă rog frumos să-l citiți, este organizat pe întrebări. Vedeți cât costă fiecare lucru în parte, care este valoarea adăugată. De asemenea. după aceea Parlamentul European trebuie să discute dacă și cum pot fi reorganizate piețele. Cu siguranță discuția va veni. Douăzeci de secunde. Domnul Nica. Bine, acum sunt și mai confuz. Comisarul Caniete a venit cu câteva luni în urmă la noi și ne-a spus că nu putem avea o industrie pentru vehiculele electrice pentru că capacitatea rețelei nu există. Domnia sa ne spunea că uh, oriunde în Europa nu vom putea avea mai mult de 10 vehicule electrice pe stradă. Asta spunea, pe o stradă, asta spunea comisarul, pentru, uh, comisarul uh, Caniete. Acum dumneavoastră ne spuneți că ar trebui să ne bazăm pe un număr mai mare de vehicule electrice pentru a spori capacitatea noastră de stocare a energiei. Deci eu nu înțeleg ce se mai întâmplă. Comisarul spunea că vehiculele electrice nu vor exista pentru că nu avem capacitatea rețelei necesară și, pe de altă parte, dumneavoastră îmi spuneți că trebuie să ne bazăm pe vehiculele electrice pentru uh, siguranța aprovizionării. Încă o întrebare sau încă un comentariu. Nu se poate ca Uh, cei de la comisie să vină cu o strategie în care să ne spună că la uh, 11 sau că uh, toate com- companiile trebuie să producă energie electrică în momentul în care uh, cererea e mai mare. Uh, cum se poate uh, face lucrul acesta? Cum ne putem uh, baza pe sau uh, produce în funcție de, de cerere doar? Domnul președinte, nu mai avem timp. Dacă fiecare întrebare durează așa de mult, atunci e clar că nu vom mai avea timp de răspunsuri. Și de altfel, nici nu mai avem timp de răspunsuri. Vă mulțumesc pentru ce, cele spuse până în momentul de față. Mulțumesc, stimați colegi, pentru intervențiile dumneavoastră repetate în unele cazuri. Uh, vă mulțumesc, domnule doctor Ugarte, pentru că ați venit alături de noi astăzi și pentru studiul pe care ni l-ați prezentat pe tema stocării energiei. Mulțumesc, domnule președinte, sper să vă ajute. Okay. Um, uh, our next point in the discussion. Următorul punct de pe ordinea de zi raportul de monitorizare a pieței uh, a ACER și alte activități în curs este o prezentare făcută de către doi reprezentanți ai ACER. Este vorba despre uh, domnul director al uh, ACER și domnul președinte al Consiliului Autorităților de Reglementare. Stimați domni, ne bucurăm tare mult să vă avem și astăzi alături de noi. Ne întâlnim, de fapt, uh, din când în când. Întâlnirile cu dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. Astăzi ne veți prezenta raportul nostru anual de monitorizare a pieței. Salutăm acest raport și, de asemenea, așteptăm cu nerăbdare prezentările dumneavoastră. Stimați colegi, vreau să vă amintesc că al treilea pachet pentru energie a dus la crearea acestei agenții, ACER, uh, Agenția uh, pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul energiei. Acest uh, organism trebuie să publice un raport anual privind uh, situația de pe piață și raportul de anul acesta a fost publicat cu câteva zile în urmă. Iar astăzi vom avea ocazia de a vedea ce scrie dumneavoastră acolo. Dumneavoastră decideți cine începe, fie președintele Consiliului Autorităților de Reglementare, fie directorul ACER. Dumneavoastră decideți. Bun, atunci îi dăm cuvântul Lordului Mog, președintele Consiliului Autorităților de Reglementare ACER. Nu trebuie să vă prezentăm, pentru că deja ne-am întâlnit de atât de multe ori la comisiile ITRE încât ne cunoaștem bine. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc uh, pentru invitația acordată <laughs> nouă chiar astăzi invitația de a veni la ședința dumneavoastră. Și de asemenea vreau să vă mulțumesc pentru toată asistența oferită nouă. De multe ori am spus deja că Parlamentul European ne-a ajutat uh, enorm și cu siguranță în 2016 uh, asistența dumneavoastră va fi chiar mai importantă. În cursul prezentării de astăzi trebuie să vă prezentăm uh, concluziile legate de datele colectate în 2015. Ne-am grăbit anul acesta, dar uh, am făcut-o pentru a veni cu date cât mai curând cu putință. 387 de pagini pe care le puteți uh, citi în seara aceasta și mâine. Putem să organizăm și un test, dacă doriți, dar bine, am uh, creat și un rezumat uh, și de asemenea un slide pe care uh, îl puteți vedea pe ecran. Am intrat în atât de multe detalii pentru că considerăm că o analiză amenunțită cu privire la viitoarele teme care vor fi abordate în 2016 sunt Uh, este necesară. De asemenea, ne uh, axăm, vă spun asta de la bunul început, pe consumator în uh, raportul nostru. Voi trece acum direct la raport. Raport care a încercat să identifice mai multe lucruri. În primul rând, uh, obligațiile serviciilor publice. Ne-am asigurat că acestea au fost uh, bine implementate sau larg implementate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește discontinuitățile, acestea nu sunt, uh, sunt, motiv, nu sunt monitorizate într-adevăr e, uh, peste tot. De asemenea, vreau să vorbesc despre consumatorii vulnerabili. În ceea ce privește informarea consumatorilor, ne dăm seama că există diferite maniere de a aplica aceleași regulamente și uh, asta complică uneori situația. Contoarele inteligente sunt uh, promovate uh, în întreaga Europa, poate nu agresiv. Voi da câteva detalii pe tema aceasta și de asemenea voi vorbi puțin despre calitatea sau calitatea serviciilor uh, Uh, operatorilor din sistemul de distribuție. În ceea ce privește consumatorii, uh, dați-mi voie să vă spun că definiția consumatorului variază în funcție de stat. Există o uh, definiție implicită a acestui concept Uh, inclusă în legislația asigurărilor sociale, pe care jumătate din statele membre o au, și mai există uh, definiții explicite, dar vedeți că diferențele sunt mari. Vedeți aceste diferențe între Bulgaria, Finlanda și Regatul Unit. După aceea, uh, contoarele inteligente. Vedeți în galben că la finele anului 2014 mai puțin de 10% dintre utilizatori sunt echipați cu astfel de contoare și uh, unele state membre sunt uh, echipate cu uh, contoare de veche generație. Prin urmare, multe mai pot fi făcute în uh, acest domeniu, dar uh, cel puțin jumătate din statele membre au uh, cerințele tehnice minime asigurate sau incluse în legislația lor. După aceea, plângerile consumatorilor. Vedeți uh, în verde uh, cele mai uh, importante teme care generează plângeri. E vorba despre facturi, facturi tarife, contracte. Care sunt recomandările noastre? Ei bine, considerăm că în unele jurisdicții trebuie să, supli, să definim mai clar cine anume este furnizorul de ultimă instanță, fie în ceea ce privește gazul, cât și uh, în ceea ce privește electricitatea. După aceea trebuie să ne asigurăm că există un minim de funcționalități tehnice în ceea ce privește contoarele inteligente pentru a ne asigura că consumatorii uh, înregistrează beneficii și după aceea ne dăm seama că există în continuare monitorizare necesară în diferite state membre din pricina uh, debranșărilor din pricina numărului și tipului de plângeri, etc. Mulțumim. Acum îi dăm uh, cuvântul domnului director. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și Parlamentului în general pentru susținerea oferită agenției noastre care anul acesta a avut un rezultat bun din punct de vedere bugetar, nu neapărat cât așteptam, dar oricum este mai bine decât în anii anteriori. Eu am să mă refer la piețele de vânzare și piețele de tip retail și am să vă prezint rezultatele din acest raport. Noi prezentăm doar principalele elemente din rezultatele obținute. Tot ce facem noi aici, practic, tot ce am făcut în ultimii 20 de ani pentru promovarea unei piețe liberalizate și competitive trebuie să fie în beneficiul consumatorilor. De aceea, dovada practic se află în mâinile consumatorilor și doar uh, atunci când aducem beneficii consumatorilor putem spune că ne-am făcut treaba. Cum putem însă argumenta aceste beneficii? Să vedem uh, ce se întâmplă pe piață. Tabelul de aici arată care sunt uh, tendințele. În primul rând, cererea este în scădere. Este un lucru care a fost uh, remarcat și în 2014 și în rezultatele pe care le-am avut în acel an. Pe de altă parte, creșterea de energie regenerabilă pentru a atinge obiectivele stabilite de UE. Rezultatul este o reducere și, practic, în raport vedeți că prețul la energie a scăzut. În ultimii 5-6 ani scăderea a fost de aproximativ 15-18%, uh, o reducere remarcabilă din punct de vedere al prețurilor. Pe de altă parte, încercăm o integrare a piețelor. Avem un proiect legislativ de îmbunătățire a capacității de interconectare și, pe de altă parte, de utilizare a capacității existente la maxim și în mod eficient. Avem aici un grafic în care arată câtă capacitate este disponibilă pentru uh, comerțul transfrontalier pe piață și am selectat uh, doar anumiți interconectori. Am analizat ce se întâmplă în Austria, Republica Cehă, în Germania, Franța și în Germania spre Polonia. Iar noi nu spunem că această capacitate trebuie uh, făcută la maxim, dar capacitatea care este disponibilă pentru comerț, în mod normal, este o parte mică din capacitatea totală disponibilă. Există și alți factori care fac că nu poți să-ți oferi întreaga capacitate, dar noi considerăm că o capacitate mai mare ar trebui să fie disponibilă. Dacă vedem ce se întâmplă între Germania și Polonia, de exemplu, practic lipsește aici partea albastră pentru că în 2014 ea a fost practic la zero. Iată deci capacitatea disponibilă pe de altă parte, cum utilizăm această capacitate. Prin diversificarea pieței în Europa, eficiența, practic, de utilizare a capacității a crescut substanțial. În 86% din cazuri în 2014 am utilizat această capacitate așa cum trebuie. În anii anteriori, așa cum se vede aici, în grafic, utilizarea era mai scăzută. Și acesta este un rezultat pozitiv. Al treilea aspect important este mecanismul de capacitate. Și probabil că nu este o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că vă interesați de mulți ani de acest lucru, dar unele țări au reintrodus acest mecanism, altele analizează posibilitatea de a-l introduce pe piață, iar îngrijorarea noastră se referă nu doar la ce poate face acest mecanism de capacitate, ci de faptul că o coordonare a acestuia ar putea distorsiona piața. Practic, care ar fi recomandările noastre? Și aveți mult mai multe în raportul pe care l-am făcut. În primul rând, să încercăm să aducem la maxim capacitatea de interconectare care este disponibilă din punct de vedere comercial. Și asta înseamnă să calculăm în mod coordonat capacitatea disponibilă în uh, diferite cadre de piață. Și să ne asigurăm că schimburile la nivel transfrontalier și între jurisdicții diferite sunt uh, tratate în mod egal. Avem nevoie de o revizuire globală pentru a avea o capacitate de calcul adecvată. Dorim, de asemenea, o implementare uh, totală a cuplării pe piață În primul rând, să înlăturăm barierele existente înainte de implementarea mecanismului de capacitate și, în al doilea rând, să vedem care este nivelul de securitate, nivelul de adecvare pentru a elabora un mecanism uh, care potențial să nu distorsioneze uh, comerțul existent pe piața electricității. Să vedem acum ce se întâmplă pe piața gazelor. Există o tendință pozitivă pentru că există un rol mai mare în determinarea prețurilor la nivelul haburilor și prețul a scăzut în ultimii ani. Prețurile de asemenea sunt din ce în ce mai convergente între hub și de asemenea în ceea ce privește comerțul bilateral pe termen lung. Ceea ce este un semn bun, asta înseamnă că piețele sunt mai integrate între ele. Dacă analizăm prețurile și uh, sursele costurilor existente, vedem că există costuri, uh, surse de costuri diferite în regiuni diferite. Avem uh, un sistem TTF-ul din țările de jos. Vedeți aici în galben ceea ce nu este foarte diferit, o diferență mică uh, bleu deschis și în albastru închis o diferență mai mare. Practic asta nu depinde de uh, apropierea de sursa de gaze, ci de lichiditatea pieței. Deci, cred că ar trebui să acordăm mai mare importanță uh, posibilității de creștere a acestei lichidități. Există o altă tendință bună în ceea ce privește creșterea capacității de flux invers și asta sporește capacitatea de integrare a pieței în toate cazurile. Care ar fi concluziile? E nevoie de o eliminare a barierelor pentru ca uh, capacitatea și lichiditatea să fie crescută. Avem nevoie de uh, mai mare interconectare între hub și o facilitare a prețurilor uh, dincolo de prețurile de referință utilizate până acum, o nevoie de integrare a piețelor și a haburilor pentru a avea un adevărat sistem european și o piață europeană. Să vedem ce rezultate a se percep la nivelul consumatorilor. Avem un prim element pozitiv, și anume că pentru consumatorii din industrie prețurile au început uh, să aibă o tendință inversă față de anii anterior pentru uh, mari consumatori, însă nu și pentru menaje. analizăm aici care este componenta energiei și vedem că comportamentul este diferit pentru unele țări. Am analizat o serie de jurisdicții diferite, de exemplu Austria, Germania, Marea Britanie și am văzut că pentru consumatorii din industrie există o aliniere mult mai mare a prețurilor a, pentru mari consumatori față de prețurile de retail. Aceasta nu este adevărat însă pentru toate țările. De ce se întâmplă însă acest lucru? De ce există această diferență? În primul rând, există o limită în ceea ce privește concurența pe unele piețe și concurența practic este concentrată doar pe o anumită parte a pieței. După cum vedeți, la nivelul electricității aceasta este în scădere, 42% în 2012, pentru că o bună parte din uh, factura de electricitate depinde de taxele locale. Însă există și o parte pozitivă, și anume capacitatea de a alege, pentru că la nivelul consumatorilor, chiar dacă uh, nu există niște prețuri mai scăzute, există o ofertă mai variată. Această ofertă a crescut de-a lungul timpului și există un nivel de maturitate crescut. Avem mai multe categorii în funcție de timpul necesar pentru liberalizare, mai puțin de 5 ani, între 5 și 10 ani și peste 10 ani și, după cum vedeți, numărul de oferte disponibile, varietatea lor este practic în creștere de-a lungul timpului și același lucru se întâmplă și pentru gaze. Și acum, acesta este un site pe care îl prezint în fiecare an și îmi place foarte mult. Este vorba de o, o analiză comparativă pentru a vedea dacă există o corelație între eventualele economii care se pot face la nivelul consumatorilor și ratele de schimb. Uh, aș spune că este o problemă și nu neapărat o provocare, o provocare din punctul de vedere al înțelegerii, pentru că consumatorii sunt atrași nu neapărat de un preț scăzut, ci și de alte elemente, și ar trebui să facem o diferențiere între uh, ceea ce reprezintă o barieră și ceea ce reprezintă o provocare pentru ca mentalitatea consumatorului să se schimbe în acest aspect. Un ultim comentariu. Pentru prima oară anul acesta am introdus un indicator uh, compus uh, global pentru a vedea care este poziția relativă a diverselor piețe analizate. Avem o descriere detaliată cu detalii în raport și aici sunt prezentate țările care se prezintă cu o situație mai bună din punct de vedere al electricității și al gazelor, de exemplu țările nordice, țările de jos, Marea Britanie, Republica Cehă și Spania în ceea ce privește gazele și așa mai departe. Iată în final care sunt recomandările noastre pentru a uh, face o reformă a industriei pentru a promova intrarea pe piață, eliminarea um, barierilor existente, inclusiv cele de reglementare, și o mai bună înțelegere a pieței de către consumatori. Asta înseamnă o mai mare informare și uh, perceperea acestei treceri ca fiind ușor de realizat ceea ce ar putea ajuta la o trecere la nivel colectiv. Da, v-am prezentat aproape 300 de pagini în 10 minute, uh, dar, da, 14 minute mai precis. De fapt, în, uh, ați spus, în vreo 3 minute ați spus de mai multe ori că este ultimul comentariu. Da. Oricum, a fost foarte interesant. Vă mulțumesc ambilor pentru această prezentare. Și acum am să dau cuvântul colegilor pentru a lua cuvântul. Doamna Calas, vă rog. Doamna Capel, de asemenea, pe listă, cine se mai înscrie? Eu, de asemenea, doamna Calas. Vă rog. Da, avem nevoie de echilibru de gen, așa că vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit de piața de retail și recomandarea de a spori concurența pe această piață. Aș vrea să vă întreb în legătură cu informația pe care o oferim consumatorilor, dacă consumatorii vor avea informația în legătură cu oferta existentă pe piață. Ce părere aveți despre haburile de date care sunt obligatorii și trebuie să fie disponibile din punct de vedere digital. Noi am făcut asta în Estonia și asta practic oferă informații consumatorilor față de furnizorii de energie și știu și cât ar trebui să plătească în funcție de ofertele disponibile pe piață. Care este părerea dumneavoastră, deci, în legătură cu aceste hub de date? Da, mulțumesc, doamna Capel, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați. Vreau să vă mulțumesc pentru această, uh, această prezentare. Cu siguranță ați ales uh, Uh, bine în momentul în care ați decis să puneți consumatorul în, uh, în centrul atenției dumneavoastră. Mă bucur tare mult că vorbiți în special despre consumatorii vulnerabili la nivel european. Mulțumesc uh, că, că acordați importanța necesară acestui tip de consumatori. Cred că ați putea pune mai mult accent pe posibilitățile de alegere și spuneați deja că uh, Lucrul acesta este important când vine vorba de stabilirea prețului cu amănuntul și mai există un lucru care lipsește din punctul meu de vedere și anume taxele și impozitele care sunt uh, stabilite la nivel uh, național și care duc la creșterea produsului, uh, prețului energiei electrice. În Austria, taxele și impozitele Eh, impozitele reprezintă cam 50% din eh, prețul final și asta e un mare impediment pentru utilizatori. Ce m-ar interesa pe mine în cu privire la acest eh, raport este până la urmă acea înțelegere încheiată între Germania și Austria care face obiectul unei părți din acest raport recomandarea dumneavoastră de a dizolva această zonă a prețurilor unice austriaco-germană m-a uimit, pentru că, cel puțin în Austria, considerăm că acesta este un uh, bun exemplu de cooperare regională, un exemplu care ar putea să devină un model la nivel european dacă e să avem, uh, într-adevăr, o piață integrată a energiei. Uh, dislocarea genului acestuia de cooperări uh, regionale ar duce, bineînțeles, la creșterea prețurilor. Uh, de asemenea, avem nevoie de instrumente de flexibilitate uh, dacă e ca sursele de energie să se diversifice la nivel european. Ați uh, făcut o declarație pe marginea acestei cooperări uh, germano-austriece în 23 uh, septembrie. Vreau să vă întreb dacă vreți să retractați respectiva declarație și dacă nu cumva considerați că genul acesta de cooperare ar putea fi un bun model care ar trebui să fie aplicat la nivel european. Mulțumim, domnul Martel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să înțeleg mai bine lucrurile și de aceea vreau să adresez o întrebare domnului Potocnic, pentru că poate n-am înțeles bine. Mi se părea că ați spus că trebuie să ne îndepărtăm pe piața angro de contractele pe termen lung pentru a prelungi mai mult uh, contractele oferite uh, la licitații. Eu cred că nu putem, în acest caz, urmări doar o politică a prețurilor, și anume a prețului cel mai mic, pentru că politica licitațiilor frânează investițiile. Cei din industrie ne spun că au nevoie de mai mare vizibilitate și că sunt asigurați dacă au contracte pe termen lung. Deci, în ziua de astăzi, nu mi se pare că ar fi o soluție foarte răspândită. Deci, nu știu dacă n-am înțeles bine sau dacă asta, într-adevăr, ați dori să susțineți. Da, mulțumesc. Aș vrea să adaug și eu ceva față de întrebările colegilor. E vorba de o remarcă mai generală. Dumneavoastră spuneați la început, pe bună dreptate, că cel mai important pentru noi sunt consumatorii. Consumatorii sunt în centrul activității noastre. Foarte bine, nemaipomenit, competitivitatea industriei noastre, a economiei, este importantă și de asemenea cetățenii în ansamblul lor. Însă fără sectorul energiei nu uh, putem organiza piața și uh, nu putem răspunde cetățenilor. Avem nevoie de sectorul energiei și deci de companiile din acest domeniu pentru a ține cont de nevoile consumatorilor, însă utilizând sectorul energiei. În ambele cazuri, electricitate și gaze, uh, situația ar putea fi diferită. Dacă vedem ce se întâmplă și comparăm Statele Unite cu Europa, costurile uh, pe piața angro și în detai în Europa sunt de două, trei ori mai mari decât în Statele Unite. Poate uh, doar exporturile de gaz lichefiat ar putea fi bune, însă o deschidere a pieței este necesară uh, și aceasta ar putea aduce uh, mulți concurenți pe piața noastră. Cum putem preveni acest lucru și începând cu sectorul gazelor? Companiile de gaze din Europa cred că sunt într-o situație mai bună decât cele americane, pentru că ele au nevoie de multe investiții, prețurile sunt atât de scăzute încât nu au pur și simplu nu mai au bani rămași pentru investiții și știu acest lucru pentru că am vizitat Statele Unite în urmă cu câteva săptămâni. În sectorul uh, electric situația este un pic uh, diferită. Pe piața în detai avem uh, prețuri asemănătoare, pe piața angro, mă scuzați, spune președintele, dar pe piața în detai prețurile sunt mult mai mari în Europa și aici există și problema costurilor indirecte care sunt foarte ridicate în Uniunea Europeană și aceste, acești bani, practic, se duc la bugetele naționale, aceste costuri indirecte. Nu credeți că bugetele naționale ar trebui să investească serios în sectorul energiei? Colegul nostru, practic, se referea la același lucru. Cum putem ajuta investițiile în sectorul energiei? Și ce se întâmplă cu aceste costuri indirecte atât de mari? cum puteți că su putem susține sectorul energiei, ținând cont, bineînțeles, și de nevoile consumatorilor, dar având în același timp un sector al energiei foarte puternic. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante Uh, și poate mai puțin pentru ultima care este de natură politică, să zic așa. Da. Practic, în dezbatere intervine și problema ajutoarelor de stat. Să ne referim mai întâi la problemele de natură tehnică. Cum putem ajuta consumatorii pentru a alege oferta cea mai bună pentru ei? Răspunsul ține foarte mult și de informația pe care o dăm. Există două feluri de informații. În primul rând, în legătură cu propriul lor comportament de consum și aici uh, acele hub de date ar putea fi utile. Informația consumatorilor este disponibilă consumatorilor și altora dacă o doresc. Cealaltă parte a informației este în legătură cu oferta de pe piață. Și aici cred că există instrumente uh, de comparare uh, din partea autorităților naționale, a organizațiilor de protecție a consumatorilor, a asociațiilor private și așa mai departe. Și aceste instrumente trebuie să ne asigurăm că oferă informația potrivită și riguroasă, ceea ce se întâmplă în majoritatea cazurilor, dar și o informație comparabilă. Și tocmai asta spuneam la început, pentru că Oferta este variată pentru consumatori. În gaze, de exemplu, a existat o creștere spectaculoasă a ofertei cu această dimensiune a regenerabilor și atunci cum te poți asigura că, într-adevăr, consumatorul poate compara oferta existentă? Consumatorul are nevoie de informație, dar și de instrumentele necesare. Aceasta referitor la informația oferită consumatorilor. Domnule Martin, făceam un comentariu în legătură cu aburile de gaze și raportul se referă în special la tendințele existente. Vedem că tendința este mai puțin pe contracte de termen lung și mai mult pe centrarea pe hub Într-o oarecare măsură e bine, pentru că avem nevoie de un sector flexibil și una dintre provocările sectorului energetic este tocmai aceea flexibilității. Avem nevoie de flexibilitate pe piața gazelor, a electricității, pentru a face față acestei cote mai mari a regenerabililor pe piață. Și flexibilitatea are de-a face și cu piețele pe termen scurt decât cu contractele pe termen lung. Deci, practic, o trecere de la contracte pe termen lung la o tarificare a prețurilor în funcție de hub cred că este o, este o tendință pozitivă. Problema care se pune este dacă această chestiune poate fi gestionată de piața financiară, dar nu cred că pune o problemă prea mare. ne întrebați ce înțelegem printr-o piață europeană integrată și dacă capacitatea nu este suficientă pentru a susține un preț unic și dacă asta ar însemna că suntem împotriva unei piețe unice, sunt, nu sunt neapărat de acord cu reacțiile pe care le-am văzut față de opinia noastră. Ni se spunea că suntem împotriva pieței unice, pieței interne și nu sunt de acord cu asta. În primul rând, există o serie de jurisdicții care sunt piețe funcționale de mulți ani și atât pe piața angro cât și în detalii lucrurile au mers foarte bine. Norvegia, Italia, Suedia. E vorba aici de cum gestionezi și organizezi o piață și cum te asiguri că într-o anumită zonă de prețuri, tratamentul oferit este echitabil. Dacă acea zonă de prețuri este prea întinsă și nu susțin de ajuns infrastructura, până la urmă s-ar putea să distorsionezi piața și să dai un avantaj incorrect anumitor actori de pe piață și nu altora, când de fapt toată lumea trebuie tratată egal. Deci, împărțirea acestor zone de piață în funcție de infrastructură și altele nu este destul de puternică pentru a susține cele două zone ca fiind considerate una singură. Cred că asta uh, nu este în uh, folosul pieței interne și probabil că aceasta uh, este părerea dumneavoastră atunci când spuneați că parțial în Germania, dar și la alte frontiere, nu există o capacitate suficientă pentru a susține o astfel de uh, zonă de prețuri. Și cred că am să mă opresc aici cu comentariile. Mulțumesc. Um, Domnule președinte, mă refer și la întrebarea dumneavoastră care are legătură și cu alte întrebări legate de taxe și tarife. E clar că ceea ce numim noi partea contestabilă a prețurilor, și anume costul strict al energiei reprezintă sub jumătate din costul total. Celelalte elemente pentru electricitate sunt subvențiile pentru energii regenerabile, taxele, TVA-ul și costul de rețea. Deci se poate ajunge la concurență pe piața energetică. La gaz lucrurile stau altfel. Aici este peste 50% ca partea legată de prețul exclusiv al gazului, pe când la energie este sub 40%. Lucrurile se schimbă un pic, dar nu mult. Impactul fiind că concurența este limitată la o parte foarte limitată. Competența echitabilă, spune domnul președinte. Da, despre asta este vorba. Dar cred că Parlamentul, nu eu, ar trebui să spună dacă uh, discuțiile politicile referitoare la intențiile de a încerca să reducem subvențiile pentru sursele regenerabile sunt corecte sau nu. În al doilea rând, și aici mă refer la a doua parte a întrebării dumneavoastră, trebuie să vedem dacă nivelul de impozitare stabilit de state este corect. De regulă, o medie este cam de 15% și apoi să vedem dacă TVA-ul deci părți care nu pot fi, care sunt practic obiective, pot fi reduse, dar asta ține de guvernele naționale, comisie și așa mai departe. A doua întrebare este dacă ener- companiile energetice pot să fie subvenționate de statele membre din punct de vedere al investițiilor. Ministerele, trezorăriile primesc mulți bani, pe de o parte, n-ar trebui ca o parte din ei să meargă către investiții? Comisia cred că este interesată de investiții în ajutoarele de stat. În al doilea rând, nu cred că va fi nevoie de așa ceva, după părerea mea. Ce este necesar este ce și există în anumite țări și anume un regim de reglementare foarte ferm care inspiră încredere investitorilor care doresc să investească. Am spus asta de mult timp. Poate că n-am avut dreptate de fiecare dată, dar de această dată cred că am. Există suficient capital pentru a investi în proiecte bune. Dacă statul face investiții proaste, cred că planurile sunt altele, dar aici vorbim despre investiții bune. E nevoie să există încredere în sistem, că nu se vor uh, schimba lucrurile, că nu vor fi crescute taxele. Genul acesta de încredere e necesară, ceea ce nu înseamnă că propunerile făcute de în Parlament, Comisie, Consiliu cu privire la infrastructură n-ar fi utile. În al doilea rând, Este absolut adevărat că industria gazelor suferă foarte mult din cauza prețurilor reduse ca urmare a, gazel, a existenței gazelor de șișt. Asta pentru Statele Unite. Rămâne de văzut dacă americanii vor putea exporta gaze de șist în volum suficient pentru a avea impact asupra costurilor și la noi, pentru că evident că există diferențe de preț. Prin urmare, americanii, ca și Regatul Unit, au beneficiat de, de, de evoluția tehnologiei în anii 50. Gazele de șist acoperă piața americană mult timp. Piața noastră este diferită. Dacă vrem să facem lucruri mai eficiente și cred că partea cu gazele este foarte importantă, va fi o mai mare, o mai mică atracție pentru exportul din Statele Unite și deci o problemă pentru ei. Se cheltuie prea mult dintr-o perspectivă energie pe partea um, care ține de guvernele naționale, de parlament și așa mai departe, deci nu pe prețul propriu-zis al energiei. Subvențiile sunt întotdeauna un risc în orice sistem și trebuie să fie echilibrate cu avantajele. Vedeți că eu vorbesc ca un adevărat britanic. Trebuie să vă echilibrez nevoia de a garanta sursele regenerabile de energie. Apoi, gazele de șist sunt un fenomen american și la noi probabil că există pe aici pe acolo. Dacă însă va schimba lucrurile complet, eu am îndoiel în acest sens. Sper că cei care stau aici în față și mă privesc nu sunt îngroziți de răspunsul meu. Mulțumesc, spune domnul președinte. Sperăm uh, să vă mai întâlnim pentru a ne putea continua discuția cu privire la consumatari, care, consumatori care sunt centrul atenției noastre și cu privire la cum putem ajuta companiile europene să fie puternice și să organizeze piețele și livrarea de energie către consumatori. Mulțumesc încă o dată. Dați-mi voie să vă mai spun, dragi colegi, un lucru foarte important. După intervenția aceasta și după votul din plenară, la acel au apărut 15 noi locuri de muncă. Iată că am arătat că putem acționa și asta este important dacă vreți să fim eficienți pentru piața energetică. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuții. Ne întâlnim mâine dimineață la orele 10. Vă mulțumesc! As usual. Great. As always. Thank you.